Liebe, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir nehmen unsere Arbeiten im Haushaltskontrollausschuss wieder auf. Ich Dragi colegi, reluăm lucrările comisiei noastre în control uh, bugetar. Aveți ordinea de zi, ea a fost modificată. Votul va fi amânat pentru ziua de miercuri la cererea multor grupuri politice. Avem și buletinul uh, cont, aveți și limbile de interpretare, procesul verbal al zilelor de pe 8 și 11 decembrie. Acestea au fost trimise pe e-mail, vă stau la dispoziție și dacă nu vor fi observați înainte de sfârșitul acestei ședințe, Înseamnă că acest proces verbal uh, va fi fost uh, adoptat. Deci s-a amânat punctul 4, ajungem la 5, programul de lucru pe 2015 al Curții de Conturi. Vreau să îl întâmpin pe domnul uh, Da Silva Caldera, președintele Curții de Conturi. Și, de fapt, însuși este însoțit și de alți colegi de la Curtea de Conturi. Programul de lucru respectiv va fost trimis în scris deci aveți informații în legătură cu acest program de lucru. Dau cuvântul imediat domnului Caldera. Thank you, Madam Chair. Honorable members. Mulțumesc, uh, domnule președinte, doamnă președinte, dragi colegi, membri. Sunt orat aici să vă prezint programul de lucru al Curții de Conturi pe 2015. Profit de această ocazie pentru a vă spune câte ceva despre rapoartele de aud pe care noi ne le preconizăm pentru anul acesta. Vă vorbi și despre reforma internă pe care noi suntem în curs de a o desfășura. Atunci când am redactat programul, am luat în considerare evoluția politicilor UE, precum și toate modificările și interacțiunile și observațiile pe care noi le-am cules de-a lungul anului, anilor, din partea dumneavoastră, mai cu seamă în ceea ce privește revizuirea întregii filozofia auditului, în ceea ce privește strategia 2016-2017. În această perspectivă dorim ca instituția noastră să fie mai pertinentă, mai relevantă în raport cu provocările UE și dorim să vă sprijinim pe dumneavoastră, pe Parlamentul dumneavoastră, pentru a face ca să se poată să se dea socoteală mai bine de cheltuirea fondurilor și să existe control asupra cheltuirii fondurilor. Iată, deci, care este accentul pe care noi îl punem este vorba de modul în care sunt cheltuiți și implementați, cheltuiți banii implementate proiectele. Legislația trebuie să fie respectată. Toate fondurile trebuie să fie uh, accesate așa cum trebuie și avem și o serie întreagă de rapoarte specifice de audit pentru fiecare agenție avem peste 25 de astfel de raporturi, rapoarte pe care le vom uh, produce anul acesta, plus 30 rapoarte speciale pe o serie de subiecte aparte care apar în programul pe care noi l-am publicat și pe care îl uh, aveți la dispoziție. Deci avem la dispoziție o paletă întreagă de subiecte legate de management care reflectă prioritățile UE multe subiecte se referă la politicile pe termen lung, la provocările respective, la ceea ce s-a identificat în strategia 2020 și care au fost incluse în propria noastră strategie, care acoperă aceeași perioadă. Considerăm că aceste subiecte sunt pertinente chiar și astăzi și vreau să vă dau câteva exemple clare. primul rând, plus valoarea. Așa cum ați observat din multele rapoarte din ultimii ani, avem multe informații legate de cheltuielile făcute, dar puține despre impactul acestor cheltuieli și despre plus valoarea registrată. Și atunci, politicile care sunt implementate și performanțele respective nu sunt întotdeauna uh, evaluate. Cetățenii europeni nu prea au mare încredere în Uniunea Europeană, iar performanța politicilor UE și plus valoarea, aceasta trebuie să fie cât mai uh, vizibile posibil. Deci dorim o cultură a performanței pentru a promova această plus valoare, pentru noi, dar și pentru Comisia Europeană, acestea sunt uh, priorități. Și să știți că această plus valoare este un fel de fil roșu care străbate și va străbate toate rapoartele noastre pe anul acesta, rapoarte anuale, dar și capitole specifice legate de buget. Ne vom concentra tot timpul pe a vedea dacă cadrul de performanță este într-adevăr corelat cu prioritățile din Europa 2020. Economia uh, stagnantă pune uh, mari dificultăți bugetelor naționale, european și atunci performanța este mai importantă decât oricând. În raportul nostru ne vom concentra pe aceste trei teme, de pildă inovare, ocuparea tinerilor și proceduri excesive legate de deficite. 2014 a fost uh, un an aparte. În sensul că, din punct de vedere meteorologic, a fost anul cel mai cald. Și atunci, schimbările climatice și protecția mediului sunt uh, priorități maxime. Ne vom ocupa de schimbul de emisii, de alte măsuri uh, de uh, protecția naturii, pentru agricultură organică, pentru a uh, combate diverse, diverse practici de pescuit ilegal și așa mai departe. Deci, raportul se concentrează pe provocări pe termen lung dar mai sunt și alte aspecte și teme emergente pe care le veți remarca în raport. În 2015 ne vom concentra de pildă pe asistanța UE către Ucraina, de asemenea strategia financiară pentru securitatea energetică, precum și mecanismul unul de unic de supervizare pentru băncile europene. Unele aspecte sunt mai legate de implementarea politicilor, altele se referă la funcționarea instituțiilor și agențiilor care sprijină aceste eforturi. Pentru 2015 ne vom ocupa de uh, acordarea de granturi, de microfinanțarea IMM-urilor și pe alte instrumente uh, financiare pentru dezvoltarea rurală. Doamna președinte, stimați membri, în 2015 vom avea mai multe rapoarte legate de performanța anumitor politici UE și programe, mai mult decât oricând. Însă, trebuie să recunoaștem că și momentul în care publicăm aceste rapoarte de audit uh, este important. În 2015 vom uh, continua să ne conformăm standardelor în domeniu când vine vorba de publicarea acestor rapoarte de audit. Așa cum știți, noi considerăm că timpul necesar pentru aceste rapoarte poate să fie încă și mai scurt, pentru că știm bine că am cerut, am făcut o cerere în acest sens pentru a revizui procedurile în acest domeniu. Dumneavoastră, doamnă președinte, ca și președinta Comisiei Control Bugetar, știți acest lucru. Deci, rapoartele trebuie să fie uh, făcute la un moment dat, la momentul optim și veți primi în curând calendarul cu uh, rapoartele care vor fi publicate în 2015. Vom încerca să ne coordonăm cu, și cu Comisia Europeană, Comisia dumneavoastră, dar și cu alte comisii din Parlament, pentru ca să putem să venim rând pe rând să ne prezentăm aceste rapoarte de audit odată ce le vor fi pregătite de către curte. Iar aceste rapoarte de audit vor conține o serie întreagă de informații de audit dar și alte documente de politici. Sunt bazate pe experiența noastră și nu pe audit propriu-zis și ne permit cumva să participăm la procesul de luare a deciziilor, să dăm o contribuție aici la Parlament, dar și la Comisia Executivă. Ați primit broșura cu programul de lucru pe 2015 și ați văzut că anumite rapoarte vor apărea mai devreme, în sensul că ele anticipă cumva ceea ce pregătește Comisia Europeană. Săptămâna trecută ea a publicat programul legat de buget, apoi avem și regulamentul legat de mecanismul unic de rezoluție și deși nu ni s-a cerut expres să avem un aviz, să știți că noi în toate aceste ocazii urmărim cu mare atenție toate aceste evoluții, inclusiv evoluția noului uh, fond european de strategii, uh, de investiții strategice al lui Juncker și vom vedea cum evoluează acesta. Doamnă președinte, dragi uh, parlamentare, așa cum am spus la început, în 2015 vom continua și reforma pe plan intern. Ne-am propus un program de audit ambițios în anul 2015 care putea fi pus în aplicare, credem noi, fiind mai uh, concentrați cu accent uh, mai mare pe eficiență. În 2015 ne așteptăm ca resursele dedicate auditului să fie crescute, așa cum am recomandat și noi uh, Parlamentului în raportul din 2014. Reformele interne nu numai că ne vor spori capacitatea de a face audit de performanță, ci și ne vor permite să reajustăm volumul de muncă și țintele noastre în funcție de evoluția lucrurilor și de priorități și ne vor permite de asemenea să implementăm uh, și recomandările dumneavoastră. De pildă, dorim să ne dezvoltăm în continuare capacitatea de expertiză și de audit, mai ales în domeniul Uniunii Bancare, unde am căpătat noi responsabilități. În sfârșit, în ceea ce privește cooperarea cu agențiile naționale de audit din statele membre, vreau să vă spun că avem proiecte concrete anul acesta. În primul rând, trebuie să cartografiem modul în care se face controlul Uh, și auditul în domeniul instituțiilor bancare în comparare cu agențiile naționale și dorim, nu-i așa, să punem pe picioare și o serie de acorduri de parteneriat pentru Europa 2020 și dorim ca aceste rezultate să fie incorporate în raportul nostru pe acest an. Sper că am reușit să acopăr uh, toată gama de activități a curții pe 2015, importante și pentru Parlamentul dumneavoastră. Dorim să vă sprijinim pentru că Uniunea Europeană trece printr-o epocă plină de provocări. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult, domnule președinte Caldera. Am o experiență de 10 ani în control bugetar și vreau să fac câteva observații preliminare generale. Personal vreau să vă mulțumesc dumneavoastră și apoi întregii curs de conturi pentru că Curtea de conturi este atât de deschisă față de dorințele și impulsurile noastre. Nu întotdeauna a fost de la sine înțeles acest lucru și nu întotdeauna atât de mult ca acum. Produsele dumneavoastră și output-ul dumneavoastră s-a uh, mărit și vreau să vă mulțumesc pentru asta atmosfera pozitivă de reformă, disponibilitatea la schimbare uh, de la Curtea de Conturi este vizibilă și există multe lucruri care merg în direcția cea bună, nu toate, dar o mare parte. Pe viitor, sunt convinsă că ne veți ajuta nouă celor de aici să căpătăm relevanță. Nu vreau să critic doar de dragul de a critica sau de a fi spus ceva. Vreau să facem cu toții lucruri care să genereze progres pentru noi toți și din această perspectivă, programul dumneavoastră pentru 2015 este pentru noi un uh, program care ne dă o direcție clară. Pentru programul 2015 uh, v-am dat și noi de lucru în plus pentru că rugăm Curtea de Conturi să se uite la pachetul Juncker și să ne ofere câteva indicații din punct de vedere legislativ spun că trebuie să faceți asta foarte repede pentru că se estimează o intrare în vigoare în iunie, așa că avem nevoie de indicații foarte, foarte rapid. Știm că la curte nu este întotdeauna de la sine înțeles acest lucru, nu este întotdeauna simplu, dar e important să reușim să formulăm amendamente la timp, pentru că pachetul Juncker e deja pe vine. Mulțumesc foarte mult. Acestea fiind spuse, deschid dezbaterea. Doamna Ayala Sender ceruse inițial cuvântul. Aveți cuvântul acum. Si, gracias, președinte. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, vreau să mulțumesc domnului Caldeira pentru prezentarea făcută și pentru disponibilitatea domniei sale de a face un drum împreună, cu un dialog interinstituțional, dar cu independența fiecarei eh, instituții. Suntem eh, pentru întâlnirea acestor puncte de interes pentru a ameliora încrederea cetățenilor în noi. Eu aș dori oricum eh, să întreb pe domnul Caldeira, din, pentru că din ce în ce mai mult, sunt dialogurile între noi, și în dezbaterea uh, Parlamentului, deși eu nu fac parte din susținătorii săi, însă se tot, uh, este în creștere uh, atitudinea conform că trebuie să dăm vina pe anumite țări. Mie nu-mi place asta. Pentru că naționalismul omoară Uniunea Europeană și insistăm să nu mai existe aceste diviziuni nord-sud, est-vest, cu uh, inegalități uh, din ce în ce mai mari și efecte politice negative. Însă, totuși, există o majoritate care uh, dorește să controleze statele membre, atunci aș dori să vă întreb în primul rând ce opinie aveți dumneavoastră, care este o persoană rezonabilă și ce instrumente are mai ales Curtea de Conturi pentru a face să aducă o, un răspuns fiabil la o cerere de acest tip. Și în al doilea rând, aș dori de asemenea să vă întreb, pentru că printre noile priorități pe care eu le susțin, uh, Iată, avem ajutor pentru Ucraina, uh, energia, uh, băncile, dar este o temă fundamentală pentru Curtea de Conturi și nu apare acolo. E sustenabilitatea bugetului european care este din ce în ce mai redus, cu din ce în ce mai multe probleme de resurse proprii, pentru că vorbim cu toții ce uh, minuni se vor întâmpla, dar nu se întâmplă niciodată și bugetul e din ce în ce mai mic și sunt din ce în ce mai multe probleme, inclusiv pentru, a-și respecta, pentru a respecta propriile angajamente, ceea ce acum de, doar acum trei ani ar fi fost de neînchipuit. Și cu uh, partea controlului noastră, Curtea de Conturi ne-ați ajutat deja să tragem semnale de alarmă dar cred că inclusiv uh, în Parlament care își dorește mai multă sustenabilitate, sunt probleme. Aș dori să știu cum ne puteți ajuta dumneavoastră pentru mai multă sustenabilitate. Și în final, mă refer la un lucru pe care îl cer cetățenii și anume încrederea. Încredere și cum putem noi genera această încredere că ajutorul bugetar european e un ajutor real cu efecte contraciclice uh, pentru a ajuta statele membre să facă față problemelor, datoriilor, problemelor politice și economice cu care se confruntă. Pe de altă parte, plătitorii de taxe, cetățenii, iată, uh, manifestă din ce în ce mai multă neîncredere. Apoi, pe de altă parte, beneficiarii își doresc menținerea ajutorului și capacitatea de dezvoltare. Iată, cu, iată, apar mai multe inspecții, mai multe controle, din ce în ce mai complexe situația, o adevărată nebunie. Se fac, iată, pentru orice mic ajutor, cinci inspecții diferite. Ceea ce generează chiar anxietate și aș dori să vă întreb în legătură cu toate aceste propuneri pe care știu că dumneavoastră le faceți. Cum ne-ați putea ajuta durată de la Curtea de Conturi ca să avem mai multă încredere în, din, uh, din partea cetățenilor ca ei să vadă că bugetul european într-adevăr folosește la ceva și să-i ajută și pe beneficiari. Să simplificăm controlele dacă ar fi posibil, dacă putem inventa așa ceva, ca să beneficieze într-adevăr de ajutoarele europene. Mulțumesc! Da, Uh, stai să ascultăm direct și răspunsul. Domnule președinte, poftiți. Uh, <clears throat> thank you for the... Vă mulțumesc pentru aceste pentru acest feedback pozitiv pe care l-am primit din partea noastră, doamnă președinte. Mulțumesc în numele tuturor colegilor de la curte. Într-adevăr, devine foarte clar că suntem dispuși la reformă. Avem nevoie de reformele care să ne ajute să ne îndreptăm uh, înspre rezultatele cele mai bune, înspre rapoarte calitative la timp de care Parlamentul acesta are nevoie. Asta impune și să ținem cont de recomandările făcute de acest Parlament în anul trecut, mai ales despre cum Curtea ar putea să-și îndeplinească bine mandatul asistând Parlamentul European în uh, îndeplinirea obligațiilor sale. Un alt aspect pe care l-ați menționat a fost cel al procedurii legislative. Există acel, același a zis program Juncker pe care îl urmărim îndeaproape. Formal, nu ni s-a cerut un aviz, dar curtea are în vedere asumarea tuturor măsurilor necesare în așa fel încât uh, proiectul legislativ care e prezentat să fie cel mai bun și vom contribui la acest proces. Îngrijorarea noastră, ne îndreptându se doar în ceea ce privește asumarea răspunderii, ci și în ceea ce privește garantarea fondului strategic de investiție, cu auditul necesar, bineînțeles. În ceea ce privește intervenția doamnei Ayala Sender, Noi considerăm că prin tot ceea ce facem noi ar trebui să facilităm procesul redobândirii încrederii cetățenilor în instituțiile europene. Mesajul pe care l-am transmis este acela că trebuie să dăm dovadă mult mai clar și mai vizibil prin rapoartele noastre că există rezultate concrete mulțumită fondurilor puse la dispoziția statelor din Uniunea Europeană. Asta pentru a finanța programele pentru care se optează, în așa fel încât totul să fie în beneficiul cetățenilor. Deci acesta trebuie să fie punctul de pornire în activitatea noastră. Un element care ne-ar ajuta în acest sens ar fi simplificarea tuturor procedurilor. În ultimii șase ani am condus curtea de conturi, am intrat în cel de-al șaptelea și, dată fiindu-mi experiența, pot să vă spun că dacă e un mesaj pe care îl repetăm an de an, atunci acela este că e nevoie de simplificare, de aranjamente simple, de obiective clare, de mecanisme potrivite pentru a oferi feedback față de rezultatele obținute. Astfel v-am răspuns la prima întrebare. Curtea de conturi trebuie să verifice maniera în care fondurile europene sunt utilizate și implementate în statele membre, dacă statele membre sunt uh, vizate sau pretutindeni în lume dacă acele fonduri sunt uh, gestionate de comisie. Deci trebuie să fim în măsură să raportăm dacă acele fonduri au fost implementate cu succes, cu rezultatul scontat, cu obiectivul predefinit. Dacă există audit al căror obiect e un stat membru și dumneavoastră sunteți de părere în urma unei analize că lucrurile nu merg atât de bine, s-a întâmplat, de exemplu, cu evaluarea fondurilor din uh, pachetul aeroportuar. Asta nu înseamnă că aplicăm o filozofie de naming, naming and shaming, arătându-i pe degetul, arătându-i cu degetul pe uh, cei care nu s-au descurcat atât de bine. Din potrivă, noi vrem doar să subliniem că există situații în care lucrurile sunt bine gestionate, dar că există și acele situații în care ar fi trebuit să ne descurcăm mult mai bine pentru a avea rezultate mult mai bune. Avem acest ultim raport anual în care am revizuit și perioada uh, de planificare financiară multianuală din 2013 încoace. Și am uh, descoperit și nereguli, mai mult sau mai puțin. Și am făcut o informare la Parlament, punând totul în context. Așadar, a audita un stat membru e o acțiune care impune prudență. Subiectul auditului nu ar trebui să fie statul membru în sine, pentru că nu despre asta e vorba. Dacă vă uitați la programul nostru de lucru, vă veți da seama că e o acțiune de auditare în curs pentru a vedea cum anume a gestionat Comisia programul de asistență pentru Grecia obiectul sau uh, uh um, nu ne concentrăm pe Grecia în acest caz, ci pe tot ceea ce s-a făcut. De asemenea, ne uităm și la asistența acordată Serbiei, dar nu privim din perspectiva Serbiei, ci din perspectiva felului în care Comisia a gestionat acțiunile acestea. Și la ultima întrebare, mă refer acum la ultima întrebare, îmi cer scuze că intervin atât de mult, dar vreau, chiar vreau să mă exprim clar. În prioritățile noastre am inclus și nu doar ideea de a redobândi încrederea cetățenilor europeni, de a propulsa economia și de a crea locuri de muncă, ci de a avea o durabilitate a finanțelor publice peste tot în Uniunea Europeană. Vrem ca în 2015 să prezentăm rezultatul auditului pentru implementarea procedurii de deficit uh, excesiv. Deci asta e problema aici, durabilitatea. Una e finanțarea, bugetul european, alta e procesul de durabilizare. Toate acestea sunt relevante, în opinia mea. Privind totul prin perspectiva bugetului Uniunii Europene, vă dați seama, noi nu luăm o decizie cu privire la sursele de finanțare, dar e foarte clar că atunci când analizăm implementarea bugetului, analizăm uh, foarte de aproape toate riscurile care trebuie acoperite. În așa fel încât proiectul de finanțare, în așa fel încât bugetul, mă scuzați, să fie unul durabil. Cam atât din partea mea, doamnă președinte. Președinta, mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Jens Geier. Danke, Frau Präsidentin. Ähm, ja, mein Dank auch Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și eu, domnule președinte Caldeira, pentru faptul că ați venit astăzi din nou în fața noastră ca să discutăm despre programul de lucru. Mă bucură faptul că faceți Um, procedura de audit privind uh, state membre din perspectiva în care ați descris-o și e foarte corect că se întâmplă asta, știam deja, pentru că faceți analize individuale și noi am fost foarte uh, critici întotdeauna, pentru că e vorba despre structură și risc mai, de mai degrabă decât despre statul membru în sine și mentalitatea din statul membru. Deci da, despre asta este vorba și vreau să vă mulțumesc explicit pentru faptul că mențineți această politică. A spus că oficial nu vi s-a cerut o luare de poziție față de investițiile strategice europene. Și deplâng faptul că s-a întâmplat asta, pentru că din tot ceea ce am obținut de la Comisie până acum pe acest subiect a rezultat că foarte multe întrebări nu au primit un răspuns. Comisia Econ se axează foarte puternic pe chestiunea guvernanței economice, deci cum anume să guvernăm uh, banii, dar bineînțeles că i-a afectat și bugetul european, mai ales cu garanții. Așa că controlul financiar și asumarea răspunderii devin foarte importante. Comisia nu v-a abordat încă, cerându-vă expertiza, și mie mi se pare că e, e o informație foarte importantă aceasta, de care trebuie să ne ocupăm. Controlul financiar ține de Uh, competențele noastre. Inge, nu știu, ai primit tu ceva informații în ceea ce privește participarea comisiei noastre? Mă gândesc că nu, altfel am fi vorbit deja despre asta. Totuși mă gândesc că acest subiect va fi tratat în primul și în primul rând la comisia noastră și uh, sunt de acord cu indicația făcută de Inge Gresle deja cu privire la expertiza Uh, curții de Conturi, care va fi foarte utilă Parlamentului European, în speță Comisiei noastre. Deci ar trebui să urmărim uh, întregul demers pornit de la Comisie, spunând că noi ne așteptăm și avem pretenția ca uh, cei de la Curtea de Conturi să primească o solicitare de redactare de un aviz. Și bineînțeles, să colaborăm pentru că acest uh, mecanism prin care noi uh, garantăm uh, credite mobilizate pe piața privată de capital cu bani publici nu este un lucru nou. Pe lângă avizul oficial ar trebui să vedem cât de departe poate să ne ofere ajutor Curtea de Conturi, pentru că Probabil că ați mai verificat uh, structuri similare în trecut și ne interesează la ce rezultat s-a ajuns. Mă interesează foarte tare, foarte tare implementarea uh, regulilor deja existente pentru cadrul de finanțare. Ingrid Gresle a avut dreptate când a spus că uh, Uh, se vehiculează ca în prima jumătate a acestui an uh, planul Juncker să fie adoptat, dar asta înseamnă că, într-adevăr, mai avem șase luni pentru a dezbate subiectul și pentru a ne baza pe expertiza dumneavoastră. Deci să ne organizăm cum trebuie, în așa fel încât să acționăm la timp. Mă bucur foarte mult că acest program de lucru e amplu în uh, activitățile pe care le acoperă. V-ați referit în trecut la problema vamei și ne-ați inspirat foarte tare în acest domeniu. Din punct de vedere bugetar, Parlamentul European are o dublă presiune strategică la capitolul venituri. Avem odată grupul Monti, care analizează foarte de aproape intrările, dacă vreți. Trebuie să vedem cum anume să le evaluăm. Și în al doilea rând, la capitolul TVA și frauda pe TVA, ne interesează faptul că um, la capitolul mijloace proprii uh, apar taxele vamale pentru Uniunea Europeană. Deci, cum își va finanța Uniunea Europeană bugetul pe viitor? E o întrebare primordială. Și cum va funcționa sistemul de venituri? Sau cum vom face reformă la uh, veniturile pentru Uniunea Europeană? Faptul că programul dumneavoastră de lucru este atât de amplu ne arată că la Curtea de Conturi activitatea s-a intensificat și se va intensifica în continuare, ceea ce mă bucură. Eu nu sunt uh, un uh, prieten al declarațiilor de compatibilitate și mă bucură faptul că ați uh, inclus în programul dumneavoastră de lucru uh, și acest subiect. Eu cred că un rezultat al acestei dezbatere ar putea fi următorul. Rapoartele speciale, auditul de performanță, uh, au arătat că au rezultat, prin urmare, pot fi intensificate. Astfel, acestea fiind spuse, mă bucură programul dumneavoastră de lucru în formula în care este. În ce, uh... Următorul vorbitor, mul- mulțumesc. Uh... Domnul Caldeira, mulțumesc uh, și pentru cuvintele amabile. Întrebarea în legătură cu opinia curții în legătură cu regulamentul pentru fondul uh, strategic de investiții, sigur că ne preocupă, după cum am menționat, dacă oricare din instituțiile care se ocupă cu procesul legislativ consideră că experiența curții sau opinia curții este relevantă, vom răspunde foarte favorabil acestei cereri. Deci sunt, ne dorim să avem temeiul juridic și să aliniem o propunere deși nu se presupune ca noi să dăm o, un aviz, ăsta este procesul uh, juridic și legal, dar uh, sigur dacă Parlamentul sau Consiliul ne uh, cer un aviz, o să îl dăm. Între timp suntem activi și vom avea o, un document de compoziție oficială sau uh, Uh, să vedem care reacție va fi cea mai bună din partea noastră pentru ca să ne facem cunoscut punctul de vedere în legătură cu această propunere, mai ales în ce privește uh, responsabilitatea și procesul de audit. Sigur, cu Fondul European de garanție, avem experiență, avem experiență și cu auditurile fondurilor uh, gestionate de Banca Europeană de Investiții și împreună cu delegația Comisiei Europene, dar probabil că ne aflăm într-o situație în care uh, lucrurile sunt noi și trebuie să vedem exact care sunt elementele de risc ce pot apărea dar uh, ne va bucura să uh, primim o cerere de aviz în acest punct și sigur că avem și un calendar uh, foarte strict, deci trebuie să acționăm rapid. Din nou, notez preocupările în legătură cu sustenabilitatea finanțării, surselor de finanțare pentru bugetul Uniunii Europene Vom vedea ce poate face curtea pe viitor când se ia o decizie în legătură cu partea veniturilor din buget și sursa de finanțare a diferitelor politici, nu doar din fondul uh, strategic de investiții, ci, din celelalte, ci și din celelalte surse de venituri. În legătură cu declarația de asigurare, dați-mi voi să vă spun că eu sper că până la sfârșitul acestei luni Colegiul Curții se va pune de acord în legătură cu o propunere pentru un grup de lucru care să se ocupe, să se ocupe de această problemă și așteptăm cu interes să renoim structura și conținutul uh, rapoartelor, nu doar uh, să le aliniem la noul cadru financiar multianual, ci și să introducem un raport anual o abordare mai orientată spre performanță. Asta uh, înseamnă, bineînțeles, să lucrăm îndeaproape cu toți actorii implicați și am încredere în colegul meu, Lazaru, care deja poartă consultări cu această comisie și cu membrii Parlamentului și ținem cont de toate reacțiile dumneavoastră atunci când uh, e să luăm decizii și cred că această abordare mai, mai orientată spre performanță în raportul anual în legătură cu declarațiile de asigurare ne va permite să avem o evaluare mai largă și mai orizontală a modului în care uh, bugetul european este gestionat, ținând cont de toate elementele dincolo de punerea sa în aplicare. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să mă refer uh, la FC. La uh, birou s-au certat președinții pentru a vedea cine e responsabil. E vorba de programul lui Juncker. Uh, eu m-am abținut uh, de la interveni în această ceartă. Eu plec de la premisa că mai ales în ceea ce privește cele 8 miliarde, uh, acestea sunt relevante pentru descărcarea bugetară. În rest, nu știu care va fi influența Parlamentului. Sper doar că raportorul va reuși să obțină ceva pentru Parlament. N-am vrut să formalizez totul pentru că oricum ne vine și nouă rândul. Iar în ceea ce privește reforma declarațiilor de asigurare, noi uh, vom cere uh, colegului dumneavoastră, uh, domnului Lazaru, pentru ca acesta să vină la noi, uh, să știm și noi despre ce este vorba, care ne sunt opțiunile și cum anume să dezbatem împreună. Domnul Soltis are cuvântul acum. Spoštovana <clears throat> predsednica, spoštovani predsednik Evropskega računskega. Mulțumesc, uh, doamna președinte, domnule președinte al Curții de Conturi. Știu că instituția dumneavoastră este garantul finanțelor publice europene și mai știu că autoritatea sa a sporit de la an la an dar și poziția pe care o ocupă ca și instituție independente. Iată, astfel Curtea de Conturi astăzi poate să se prevaleze de această independență și să facă tot acest audit pe lângă instituțiile europene, dar și în statele membre. Bineînțeles că va trebui să existe o poziție oficială vis-a-vis -vis de acest uh, pachet de peste 8 miliarde pentru investiții strategice. O serie de întrebări așadar își vor aștepta răspunsul. Mai cu seamă, caracterul durabil a acestor proiecte, având în vedere termenul de 3 ani. Este important ca Curtea de Conturi să se refere și la actualitate în ce privește finanțele europene, evoluțiile care există și, bineînțeles, statele membre au fiecare propria lor traiectorie. Și atunci îmi pun o întrebare. Domnul Caldera a spus că, iată, în această nouă perioadă de programare, se va acorda mare atenție plus valorii sau valorii adăugate. Și mă întreb cum va potența într-adevăr această plus valoare politica europeană și cum se va exprima ea, indicatori economici, neeconomici, cum se va măsura această mult dorită durabilitate a sistemului economic? Și mai am o întrebare care se referă la relația dintre instituții, instituțiile supuse auditului. Și atunci mă întreb în ce măsură recomandările dumneavoastră ale Curții de Conturi sunt luate în considerare Aș vrea să știu ce relație există între Curtea de Conturi și Comisie, între Curtea de Conturi și Consiliu. Așa cum știți, Parlamentul European are propriile sale probleme, în sensul că Consiliul nu a primit descărcarea din partea Parlamentului de câțiva ani încoace. Și aș vrea să știu ce credeți dumneavoastră despre acest lucru. Domnule președinte, Mulțumesc foarte mult pentru cuvintele pline de amabilitate și pentru întrebările pe care le-ați uh, pus. Ce privește acea plus valoare ca și prioritate pentru activitățile noastre de audit, uh, se referă exact la ceea ce a spus dumneavoastră, și anume, care ar fi plus valoarea programelor UE, a proiectelor UE, la nivelul statelor membre, și, general, la nivelul beneficiarilor. Iar un mod de a evalua această plus valoare este a vedea dacă, într-adevăr, aceste proiecte, finanțarea lor, ă, dacă ea este sau nu durabilă. Din păcate, multe dintre aceste finanțări nu sunt durabile, sustenabile. Și într-adevăr, nu e prima dată când spun asta. Problema este că investițiile, uneori, în anumite situații, au fost, de fapt, făcute prin cofinanțare cu bugetul european. Dar această cofinanțare nu înseamnă că uh, nu a însemnat și o plusvaloare europeană. Deci încercăm să vedem acest caracter durabil al finanțărilor și a vedea în ce măsură aceste programe, proiecte se aliniază în sensul de a crea o valoare europeană plus valoare sporită, care altfel nu ar putea exista, apărea. Dacă statele membre preiau aceste dacă statele membre promovează numai ele anumite proiecte, nu înseamnă neapărat că valoarea europeană plus valoarea europeană uh, va exista neapărat și încercăm să vedem ce se poate face. În sensul de a vedea că, da, există proiecte, ele sunt finanțate, dar uh, nu se știe dacă ele aduc și un impact real care poate fi resimțit de către cetățeni în viața de zi cu zi. În ce privește recomandările noastre, sunt ele nu sau, sau nu, da sau nu respectate. Anul trecut am văzut că 90% din recomandările noastre au fost într-adevăr uh, preluată de către cei care au fost auditați, nu numai Comisia Executivă, dar și alte instituții, agenții și entități pe care noi le-am auditat și cărora le-am adresat recomandări. Deci, din punctul nostru de vedere, noi suntem destul de mulțumiți de modul în care sunt implementate recomandările pe care noi le facem. Poate că efectele nu se resimt imediat. Uneori e nevoie să, să treacă mai mult timp pentru a vedea cu adevărat în ce măsură și cum aceste recomandări au fost preluate, puse în aplicare. Dar eu zic că putem fi optimiști aici și veți vedea și programul nostru pe 2015 că, având în vedere că facem atâtea rapoarte speciale, noi preluăm aceste sau includem aceste recomandări și și evaluăm măsura în care ele sunt respectate de către alte instituții și asta figurează, bineînțeles, în raportul nostru anual. Mulțumesc! M-am pus și eu pe lista vorbitorilor, spune președinta. Vreau să mă refer și eu la încadrarea calendaristică, pentru că noi vedem că avem toate rapoartele acestea speciale în această săptămână. Am vrea să avem un timeline pentru descărcarea de gestiune. Dar nu e prevăzută nicăieri. Nu știu, m-am încurcat eu, dar cel puțin în majoritatea raportelor n-am văzut așa ceva, un timeline. Pentru noi ar fi foarte important. Și apoi, Vreau să mă refer la câteva aspecte pe care le am în minte de multă vreme și care lipsesc și în acest an. Efectul reformei statutului funcționarilor. Putem doar să ne imaginăm care sunt acestea, dar nu știm concret. Ne interesează, uh, ne interesează rezultatele reformei din 2004, pentru că între timp au mai avut o reformă în 2014. Următoarea reformă e prevăzută prin 2023 și nu putem decât să sperăm că între timp să se facă un raport special. Avem și acele landscape reviews, care reprezintă pentru mine un instrument foarte bun Poate că ar fi necesar să avem o asemenea revizuire și pentru PAC. Ultima dată în acest raport ați spus că o treime din uh, uh, beneficiarii banilor europeni uh, au vârsta mai mare de 65 de ani. Și atunci mă interesează, bineînțeles, durabilitatea acestor investiții, pentru că mi s-au ridicat câteva semne de întrebare atunci. Rapoartele specializate pe țară. Domnule președinte, nu aș de ceea ce a spus dumneavoastră înainte pe acest subiect. Mi se pare un temers foarte important, dar nu putem accepta faptul că de 20 de ani uh, anumite state uh, constant uh, încalcă regulile și apar la capitolul neconcordanță. Deci avem o problemă sistemică și aceasta trebuie punctată ca atare. Nu name and shame, ci ne interesează ce se întâmplă concret. De aici și raportul specializat pe țară. Ne interesează problemele de implementare din statele federale. Noi știm că discutăm despre statul federal Spania cu fondurile structurale și vrem să vedem ce problemă structurală există în Spania, de exemplu, în așa fel încât apar, să apară aceste probleme. E o competență ce ține de Uniunea Europeană și o întrebare pe care trebuie să ne o punem. Nu, Spania nu este singurul stat federal, putem să ne uităm și la alte state federale dacă tot vine vorba și cred că pentru noi ar putea apărea niște informații interesante astfel. Pentru că e mult mai simplu să primești uh, o directivă, să zicem, de la Uniunea Europeană, poate îți cade mai ușor să respecti regula dacă tu la tine acasă nu reușești să rezolvi o anumită problemă. Vreau să spun că la ultima reuniune pentru descărcare de gestiune s-a manifestat dorința ca între Parlament și COR să existe sinergie pe viitor. Noi am fi dispuși să facem asta și am putea să oferim indicații prețioase despre cum să se facă. Cam atât din partea mea, acestea au fost impulsurile pe care am vrut să le exprim astăzi. Vă mulțumesc! Thank you, Madam Chair, for, for the... Mulțumesc, doamna președinte, pentru uh, dumneavoastră. Reforma din 2014 a regulamentului este acum uh, operațională, deci cred că orice audit uh, demn de uh, acest nume trebuie făcut doar când toate instituțiile vor fi pregătite pentru această nouă reformă, din câte știu eu acordurile inter interinstituționale eh, care cuprind pe cei eh, responsabili cu eh, punerea în aplicare a regulamentului pentru personal prevăd cele necesare pentru a exista o aplicație comună a normelor, dar iau notă de punctele menționate de dumneavoastră. Eu cred că în ce privește orizontul pentru a planifica acea, această muncă, mai întâi trebuie să vedem uh, aplicarea concretă a uh, noilor reguli pentru personal din 2014 și apoi să vedem care ar fi, care ar fi posibilitatea de a evalua eficiența acestei reforme în diferitele instituții. Aceste uh, landscape reviews de care ați vorbit, da, a fost doar un prim exercițiu și sigur că există spațiu și nevoie pentru unele noi. Politica agricolă comună ar putea fi un uh, bun domeniu. Vom vedea dacă se poate face o raportare landscape bazată pe experiența noastră cu prima politică comună din punct de vedere istoric, uh, care are un rol foarte important, uh, sigur agricultura. Recent Până recent a fost cel mai important domeniu în ce privește fondurile uh, alocate. Cred că acum asistăm la un nou moment de schimbare în domeniul agricol. Poate aș invita pe uh, colegii mei de la curte să ne gândim pe viitor dacă putem dedica pe baza celor făcute până acum să, uh, și pe baza lecțiilor învățate să avem elemente de bune practici uh, pe care să le utilizăm, să ne utilizăm experiența de până acum. Iar rapoartele specifice pentru fiecare țară, bun acum, uh, deja am spus ce am avut de spus în legătură cu ele, dar cred că ceea ce ați menționat dumneavoastră, reprezintă aceeași problemă din punct de vedere a unei activități uh, pline de miez din partea Curții de Conturi. Acum statele membre sunt cele care trebuie să-și organizeze structurile din punct de vedere constituțional, administrativ. De aceea trebuie să fim foarte atenți în legătură cu aceste elemente, vedem ce putem noi face, să ne concentrăm mai mult, cred, asupra statelor membre unde s-au observat bune practici statelor membre unde acordurile existente au putut să ne uh, arate că avem ceva de învățat. Comisia Europeană, care este instituția cu adevărată responsabilitate, ar trebui să faciliteze răspândirea, diseminarea celor lecții și bune practici și să se există aliniere la acestea în întreaga Uniune Europeană. Dar am notat preocupările dumneavoastră și le voi transmite colegilor de la curte. Reforma OLAF, da, recent, cred că în 2010, 2011 am uh, dat curs acestei reforme. Acum există un nou regulament. Vedem care sunt progresele făcute și lucrăm de aproape cu Comitetul de Supraveghere. Am uh, emis un aviz în legătură cu noua propunere de guvernanță pentru uh, organele de control, în care ne-am uh, exprimat punctul de vedere. Acum vom vedea când, când sunt aplicate acordurile, să verificăm care sunt beneficiile și care sunt problemele, dar trebuie ca aceste acorduri să fie uh, puse în practică activitatea legată de Comitetul Regiunilor și CESE, Comitetul Economic și Social, e parte din munca noastră anuală de audit. Facem un raport în fiecare an în legătură cu ele. Acestea sunt două instituții europene în legătură cu care trebuie văzută valoarea adăugată pe care o aduc la procesul legislativ și cu avizele pe care le uh, emit, cu propunerile legislative atunci când le sunt solicitate. Poate aici am putea să examinăm lucrurile pe viitor, însă ideea e că avem resurse limitate și trebuie să spunem clar unde anume trebuie să ne investim aceste resurse. Și luăm în serios recomandările, nu doar în, în legătură cu raportele speciale, dar și în legătură cu bugetul general al instituțiilor europene și în acest sens, de exemplu, noi uh, luăm uh, foarte în serios recomandările dumneavoastră în legătură cu securitatea aprovizionării cu energie, Ucraina, reforma instituțiilor, uh, Bun, nu doar în legătură cu un, o, una dintre instituții, ci în general. E vorba de achiziții publice sau de altceva, dar trebuie văzute global toate instituțiile și ca munca noastră să aibă într-adevăr sens. Cred că asta e valabil și în legătură cu o mai bună utilizare a resurselor noastre, dar în mod orizontal Mm, privind instituțiile din punct de vedere al performanței la audit. Dar mi-am notat cu interes toate spusele dumneavoastră și vă ține cont de ele în munca noastră. Mulțumesc. Colegi Cernetski, pute. Domnul Cernetski, vă rog. Bardzo dziękuję. Pani Przewodnicząca, dziękuję Panu Prezydentowi. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Atunci când am devenit coordonator al grupului meu politic la această comisie, relația între Parlamentul European și Curtea de Conturi eh, era deosebită de acum și e o plăcere să vedem că acum colaborarea este mai pe fond, mai concretă. De aceea vreau să vă mulțumesc, domnule președinte, și uh, vorbim de munca noastră, dar trebuie să uh, utilizăm și diplomația. Asta e important. Atunci când consultările care au început cu noi în mod informal, domnul Lazaru, cred că aceste uh, consultări vor avea un efect foarte bun și în acest sens, dacă îmi permiteți, aș dori să spun că eu consider că e important mă rog, eu vorbesc după, după președinte, după doamna Iala, deci e dificil pentru că majoritatea punctelor care trebuiau tratate au fost tratate și uh, au fost analizate foarte bine. Bun, eu sunt uh, mai novice decât domnilor și vreau să vă adresez o întrebare, și anume fondul, de investiții strategice. Uh, ce vom face cu el? Bun, deși deja știu cam ce ați putea să răspundeți. Vreau doar, așadar să subliniez următorul lucru. E importantă supravegherea statelor membre. Doamna Sender a vorbit uh, foarte precis despre acest punct și cred că e un punct cheie și trebuie să monitorizăm îndeaproape situația. Mulțumesc. Da Mulțumesc. N-a fost chiar o întrebare, a fost un comentariu, de aceea eu trec acum mai departe cu același vorbitor. Inesa e la sender. Sí, gracias, presidenta. Sí, bueno, yo creo que el... Mulțumesc. Domnule președinte, da, într-adevăr, domnul Cernescu se referă la fondul de investiție a domnului Juncker, dar deja s-a vorbit despre, despre acest uh, subiect. Cred că domnul Caldeira va putea ajuta. Bun. Domnule Caldeira. Deși am multe reticențe în legătură cu noua situație de renaționalizare, cred că am cred că într-un anumit uh, moment vom cere să se audieze și regiunile unele din landurile germane, nu? Ar fi foarte interesant să se facă un audit acolo, la fel ca regiunile din Spania. Înaintea Crăciunului am văzut o emisiune dintr-o televiziune germană care vorbea de fondurile investite cu fraude, corupție. Era uh, o exprimare care a stârnit uh, multe emoții, dar nu, uh, dar s-au spus acolo pur și simplu lucruri neadevărate. Deci s-au denunțat lucruri absolut neadevărate. Dacă dumneavoastră vorbim despre țări, în primul rând haideți să ne informăm bine și apoi să vorbim, pentru că dacă nu, uh, terminăm ca cele alternative pentru Deutschland, adică speculăm uh, pe emoțiile oamenilor într-un loc în care totuși Uh, se trăiește bine, deci trebuie să fim mai atenți atunci când criticăm și spunem lucruri neadevărate. Uh, deci nu au nimic de a face cu realitatea. Am și o familie în țara dumneavoastră, dar dacă începem să dăm vina unii pe alții, putem vorbi și de unele aeroporturi din Germania care sunt famoase, faimoase în toată presa europeană. De aceea prefer să ne menținem pe uh, această temă, să clădim uh, încrederea oamenilor, nu să o distrugem. Nici în țara dumneavoastră, nici în a mea, nici în regiunile dumneavoastră, nici în uh, cele ale mele. Cred că nu despre asta e vorba, să denunțăm lucruri neadevărate, pentru că dumneavoastră spuneați că e vorba de fonduri uh, prost utilizate, nu era vorba de bani europeni. Deci, în primul rând, să vă informați bine și apoi să vorbiți de alte țări uh, și vorbesc de alte țări când vă faceți temele la dumneavoastră acasă, vă rog. Și acum că de domnul Caldera vroiam să-i spun că există un lucru important și anum, anume e bine să se facă o evaluare sigur, deja multianuală la agricultură, la fonduri structurale nu total, dar măcar la, încep, finalul, la finalul perioadei 2007-2013 aș v-aș cere, dacă e posibil și eu cred că e posibil pentru că din, aveți din ce în ce mai multă experiență, deci la un anumit uh, moment ar trebui să fim capabili să analizăm ce beneficii au fondurile structurale, adică pe, măcar pentru 2007-2013, ca să nu mă duc uh, mai înapoi, însă dacă într-adevăr obiectivul care era, așa anume cel de a reduce inegalitățile între țările de la nord și la sud, între regiuni, între est și cele de la est și de la vest. S-a realizat acest lucru sau marile, enormele investiții din partea unor țări către altele, până la urmă au creat o situație inversă decât cea dorită. Încă de la început cer acest lucru uh, tuturor. Când va exista un studiu uh, în legătură cu beneficiile investițiilor? Totuși, uh, s-a creat o situație de inegalitate, de deficit extraordinar, dar și de beneficii extraordinare, dar doar pentru unii. Ar trebui să facem acest lucru. Pentru că dacă nu, mințim oamenii va trebui la un moment dat să spunem cine s-a îmbogățit de, de pe urma acestor investiții. Noi, cei de sud, le-am tot cerut. Uh, uh, da, am crezut că ne vor schimba viața și ne-au schimbat-o, dar nu așa cum ne doream noi. Pe unii chiar ne-au sărăcit. Deci aș dori la un anumit moment să putem face aceste lucruri. Mulțumesc. Încă o frază ca să vă explic. La Spiegel TV, în Germania, s-a discutat despre Cadiz și despre o stație aeroportoară, eh, o stație portoară, mă scuzați, și ceva caz, cazuri de fraudă acolo. Vreau doar să vă spun că un NGO spaniol stă la baza problemelor identificate în acel reportaj cu privire la Cadiz mi se cere să ne exprimăm opinia. Nu știu dacă a fost o răutate germană faptul că s-a discutat despre asta la televiziunea germană, dar problema este că oamenii au viziuni diferite despre investițiile de mare amploare. Știm din Germania, știm din alte părți. Deci nu are rost să spunem încă o dată că uh, străinătatea a încercat să pună să semnă întrebări anumite lucruri uh, de la sine înțelese. Domnule președinte, vă rog. Mulțumesc. În ceea ce privește întrebarea doamnei Ayala Sende, referitor la evaluarea impactului investițiilor în uh, cadrul uh, perioadei de programare. Acum câțiva ani Curtea de conturi a stabilit asta conform uh, celor trasate de Comisia Europeană. Deci mă refer la evaluarea ex post pentru fiecare program. Fiecare program este astfel evaluat la sfârșit cât privește impactul pe care îl are asupra, uh, uh, să zicem, mediului în care el s-a manifestat. Deci, e important să vedem ce facem cu acest uh, impact expost al programelor, politicilor, instrumentelor, instrumentelor atunci când uh, noi audităm încheierea programelor, closure, asta este una, dar evaluarea ex post și asta merită să fie făcută pentru a înțelege mai bine care este acea plus valoare care a fost adusă în mod durabil, sustenabil de către UE prin aceste programe, prin aceste uh, proiecte cofinanțate. Întâi, trebuie să vedem, nu e așa, care este concluzia perioadei 2007-2013, să vedem starea plăților care mai trebuie să mai fie efectuate, care nu. Sunt lucruri care sunt importante pentru munca noastră și odată ce se face valoarea ex post, ne dorim, bineînțeles, să evaluăm aceste lucruri și să tragem și niște învățăminte pentru viitor. Pentru că dacă nu facem asta, și la orizontul anului 2020, când se va sfârși perioada aceasta de programare, s-ar putea să ratăm cumva o ocazie. Pentru că analiza la jumătate de parcurs, la jumătatea drumului, este foarte importantă. Și am luat uh, notă de solicitarea dumneavoastră. Nu știu dacă Curtea de Conturi neapărat va face asta, pentru că nu noi suntem responsabili de valorile expost, trebuie întâi cei care sunt în drept să facă aceste valori expost și pe baza lor noi eventual putem să efectuăm un audit al acestor valori expost. Mulțumesc. Bart Stas. Ehm, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc și eu domnului Caldera și membrilor Curții de Conturi care astăzi ne-au prezentat programul de lucru. Cred că este un moment uh, crucial pentru noi, important, pentru că, iată, putem să vedem la ce ne putem aștepta pe viitor în ce privește rapoartele la care ne vom uh, aștepta, vreo 30 la număr. E bine că avem acest program de lucru, foarte bine, însă cum putem noi să ne organizăm între noi noi Parlamentul, dumneavoastră Curtea de Conturi. Deci trebuie să ne organizăm. Am senzația că Parlamentul European nu este suficient de atentă la aceste rapoarte speciale făcute de Curtea de Conturi. Știți bine care sunt practicile curente. Comisia Control Bugetar desemnează un raportor care prezintă un document de lucru Apoi apar niște propuneri eh, aici la comisia noastră, la Comisia de Control Bugetar, are loc o dezbatere și apoi, în sfârșit, propunerea adaptată, adoptată, avem și o rezoluție, rezoluție care apare în anexa documentului de descărcare. Toate astea în atenția Comisiei Executive. Am spus de mai multe ori, de mai multe ori și uh, remarc că de-a lungul ultimelor mandate am încercat să organizăm dezbateri în acest sens, inclusiv cu parla președintele Parlamentului, Schulz. Bine, nu vom avea toate rapoartele în 2015, însă totuși vor apărea documente cu caracter eminamente politic în 2015, care vor necesita o analiză politică din partea noastră a Parlamentului. Iată, e vorba de documente care vor avea uh, impact politic direct asupra celor care sunt uh, auditați. Procedura actuală însă nu ne permite să preluăm inițiativa politic vorbind sau să facem noi prima mișcare. Și dumneavoastră ne prezentați niște lucruri cu impact politic deosebit și atunci se pune întrebarea de ce nu avem noi la dispoziție, de pildă, un raport de inițiativă aici. De ce nu am putea ca atunci când Curtea de Conturi vine și ne spune că există un dosar, un subiect foarte important care trebuie să fie analizate mai atent de Parlament, de ce să nu o facem? De ce să nu putem să facem acest lucru? Poate că ați putea să ne anunțați cumva, să ne atrageți atenția într-o fază incipientă a dosarelor respective și apoi, de ce nu, la nivelul uh, președinților de comisii să vedem ce putem să facem, eventual să inițiem rapoarte de inițiativă și asta să se să meargă și la conducerea Parlamentului. Știți bine că mai sunt și probleme tehnice, în sensul că nu putem să redactăm uh, foarte multe rapoarte de inițiative, există niște limite. În fiecare an ne propunem un număr restrâns pentru fiecare comisie, dar, dincolo de asta, am putea eventual, de ce nu, să recurgem la întrebarea orală cu dezbatere plus rezoluție în Parlament, în plenară. Dumneavoastră a vorbit de pildă de rapoarte speciale, programul de lucru, cum ar fi Uh, acele ajutoare și subvenții pentru Grecia. Bun. Iată, un subiect suficient de important care poate să ne atragă atenția sau ce se întâmplă când avem o rată de eroare foarte mare la comisia executive. Curtea de conturi spune că se va examina acest lucru cu comisia competentă pe fond și avem posibilitatea să am avea posibilitatea să prezentăm în uh, plenară o rezoluție, întrebare orală și așa mai departe. Cred că, iată, asta ar avea un impact deosebit și mult mai mare impact decât o simplă anexare la descărcare. Domnule Caldera, și mă adresez și colegilor dumneavoastră de la Curtea de Conturi, credeți cumva că ar putea, deci, că s-ar putea ca într-un moment uh, la începutul procedurii să ne spuneți, ne atrageți atenția prin intermediul președinților de comisii că există un subiect uh, delicat, important, care ar merita să aibă atenția noastră. Unii colegi uh, au poate un flair politic, o experiență politică mai mare decât alții. Mă refer la colegi la Curtea de Conturi, care poate că uh, ar putea cumva să spună, da, asta ar putea interesa Parlamentul și atunci de ce nu, în cazul procedurii la Uh, începutul ei, eventual, să ne semnalați nouă președinției Comisiei de Control Bugetar că, iată, acest subiect merită un raport inițiativă sau merită să existe o dezbatere, o întrebare orală, inclusiv în cooperare cu Comisia competentă pe fond. Asta era prima întrebare. Apoi, ca informații, doriți sau veți face un raport în legătură cu implementarea directivei servicii în statele membre? Știți bine că această directivă servicii a făcut uh, obiectul uh, unei, uh, unei întregi dezbateri furtunoase în mandatul precedent al Parlamentului. Mai avem și acei lucrători detașați, controlul dumpingului social acestor lucrători detașați sunt subiecte arzătoare, sunt subiecte interconectate și vreau să vă întreb, veți analiza numai directiva servicii sau poate că vă veți referi și la alte directive? Și iată, mă refer la directiva lucrătorilor detașați. Mulțumesc. Thank you uh, very much for, for... Mulțumesc pentru spusele dumneavoastră. Aș, aș încerca să răspund succint la prima întrebare, spunând că eu cred că în această după-amiază, cred că colegul Itele deja poate să facă asta, să lăsăm deci secretariatului comisiei și deci la adresa noastră tuturor o previziune planificării, publicării raportelor speciale în 2015 sigur, dar uh, necesită înțeles în mod flexibil și doar indicativ. Trebuie revizuită planificarea odată la trei luni un exemplu menționat de dumneavoastră, sigur că deja avem o idee în legătură cu momentul în care s-ar putea publica acest raport. Putem spune acum că sperăm că vom publica acel raport în luna martie și sperăm că va ajuta la o mai bună înțelegere în legătură cu din proprie inițiativă sau orice formă ați putea uh, dumneavoastră considera potrivită uh, sau un raport orice, în orice fel de formă a sa care considerați dumneavoastră că este mai relevantă în, în contextul actual cu uh, migrațiile, acordarea de azil, cooperarea cu țări terțe uh, Prevedem să avem și un raport de notificare, probabil în luna iunie. Cred că chiar în această seară, deci, ar fi posibil să vă uh, lăsăm un calendar indicativ, dar este doar un document de lucru pentru a facilita planificarea activităților noastre în legătură cu rapoartele speciale, dar și pentru a utiliza cel mai bune, cel, în modul cel mai bun toate rapoartele. Domnul Vile Itele, colegul nostru responsabil, uh, are datoria de a ține lucrurile uh, la zi, ca să vedem cum putem menține un interes comun în acest sens. În al doilea rând, când examinăm propunerile legislative cazul directivelor menționate de dumneavoastră, într-adevăr, am uh, emis deja un aviz, mm, nu în legătură cu ultimele evoluții, însă am notat uh, ce a spus dumneavoastră și mă voi întreține cu colegii mei, să vedem dacă vom da urmare acele proceduri legislative menționate de dumneavoastră. Domnul Von. Uh, Mulțumesc. Vreau să mulțumesc președintelui pentru că a venit astăzi în fața noastră să ne prezinte programul anual de lucru. Îmi cer scuze că am ajuns uh, atât de târziu. E din cauza Eurostarului, care n-a circulat în weekend și astăzi a întârziat. Prin urmare am întârziat și eu aici. Am citit raportul și m-a surprins să văd că ați sporit uh, puțin numărul rapoartelor speciale. În trecut am vrut să vedem cum anume putem să acoperim și niște subiecte mai relevante, nu doar ca număr, așadar ne interesează sporirea uh, rapoartelor. Și vă întreb atunci, înțelegeți ce se dorește de la cont în ceea ce privește numărul și subiectele acoperite în aceste rapoarte speciale? Și a doua întrebare, cu privire la performanță. În ultimele luni am spus că trebuie să ne axăm mai mult pe previziune. Și mă întreb dacă, într-adevăr, pentru 2015 avem mai multe previziuni cu privire la performanță. Credeți că vă axați mai mult pe performanță în raportul pe care îl veți produce în acest an? Mulțumesc! Uh, Domnul președinte, domnule Vaughan, deci uh, ați avut o oră în plus ca să citiți propunerea noastră, textul nostru. Foarte bine. Da, am uh, prevăzut publicarea a 30 de rapoarte în acest an 2015. Două deja v-au parvenit. Cred că Astfel, respectăm acea provocare pe care ne-am impus-o de a utiliza cât mai bine resursele pe care le avem. Asta înseamnă că ascultăm toate îngrijorările manifestate, punem totul în contextul nostru, al strategiei noastre și acționăm. După cum am spus în introducere, acest audit pe care îl avem în vedere în 2015 se aliniază perfect cu obiectivele strategice de a analiza dacă există o valoare adăugată cu proiectele de cofinanțare europeană, dacă ne aducem contribuția la promovarea creșterii, combaterea șomajului și asigurarea Uh, durabilității finanțelor publice. Deci, uh, din punctul acesta de vedere, cred că da, am reușit să acoperim subiecte relevante din rapoartele speciale propuse în acest an. Și sper să avem vreo două, trei rapoarte despre șomaj, șomaj în rândul tinerilor cu precădere, să ne axăm și pe guvernanța economică și financiară, nu doar pe cazul Elen, ci și pe implementarea bilanțului de plăți pentru stabilitatea finanței, uh, finanțelor europene cu mecanismul de stabilizare. Multe dintre aceste lucruri sunt legate de responsabilitatea la capitolul buget și ne interesează și implementarea procedurii de deficit excesiv. Sunt subiecte importante și relevante în acest context. E clar că trebuie să ne axăm pe performanță. Și pe cum totul trebuie pus în contextul evaluării atingerii obiectivului prevăzut. care a fost rezultatul pentru finanțarea acestor programe? ne axăm clar pe rezultate, pe performanță, da, și mai mult decât atât, sperăm ca în raportul final să fim în măsură să ne orientăm mai mult pe raportarea anuală pe performanță. Analizăm ce se întâmplă la comisie uh, cu implementarea bugetului în fiecare an. Sper să reușim uh, să Uh, ne ridicăm la așteptările dumneavoastră în ceea ce privește relevanța, caritatea auditului nostru și încadrarea în timp. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Ayala Sender. Sí, en relación a los informes especiales, yo me alegro de lo que... În legătură cu rapoartele speciale, mă bucur uh, uh, propunerea domnului Stas, pentru că, mă rog, am avut ocazia să uh, Uh, exprimăm uh, față de domnul Itala preocuparea în legătură cu modul de a uh, trata cel mai bine multele rapoarte speciale ale Curții de Conturi, care ne dau într-o câtva un sentiment de frustrare pentru că sunt documente de lucru, deci nu sunt adoptate formal sau prin procedură parlamentară. Unele se pot, se pot Uh, adăuga la raportul de descărcare, dar altele ocazionează doar câteva uh, schimburi de opinii. Totuși, uh, deși aș fi preferat să menținem deosebirile dintre instituții, ce face Curtea de Conturi, ce face Parlamentul, dar mă rog, cu domnul Stas am putea să avem o activitate comună, să vedem cum lucrează Curtea de Conturi să avem o formulă prin care nu să ne spun uh, ce e relevant din punct de vedere politic Curtea de Conturi, pentru că aceasta trebuie să își facă propria activitate de audit și avizele proprii, însă ținând cont, iată că deja Curtea de Conturi ne poate prezenta calendarul pentru 2015 Parlamentul ar putea eventual să ia o decizie în legătură cu controlul, dar sigur, în raport cu comisiile ad hoc, că sunt cinci rapoarte pentru 2015 în legătură cu dezvoltarea rurală. Noi chiar acum uh, avem activitate complementară uh, cu, față de reforma PAC și toată problema dezvoltării rurale sau aspecte legate de guvernanță care sunt noi și pe care, care intră uh, în uh, domeniul de competență ale ECON. Deci să, vedem câte, să avem câteva teme anuale uh, împreună cu Curtea de Conturi, program, pro, puncte, de, puncte din programul Curtea de Conturi care interesează din punct de vedere politic Parlamentul Uh, să dăm și comisiile ad hoc în conformitate cu nou regulament și să se facă două, trei rapoarte în proprie inițiativă la final de an, să fie din cele, între ghilimele, excepționale. Uneori, uh, sigur, uh, rapoartele noastre sunt, mult, sunt foarte limitate, dar să încercăm în acest mod, la conferința președinților de comisii, să justificăm rapoarte din proprie inițiativă excepționale, posibile prin noul regulament, să grupăm deci diverse rapoarte ale Curții de Conturi care se referă la teme uh, de care să fie interesat și Parlamentul European. Deci să ajungem la o procedură parlamentară completă, de, deci, inclusiv în plenară, nu doar în comisii, cu aceste uh, rapoarte grupate deci, deci ca munca, activitatea Curții de Conturi să fie acceptată și în uh, procedura parlamentară și să există acest uh, uh, schimb între noi și apoi și noi, raportorii și raportorii din umbră, să ne vedem recunoscută munca, pentru că am avut uh, plângeri din partea unor colegi care mi-au spus eu lucrez la acest raport, dar până la urmă uh, propunerea mea de amendament sau documentul meu de lucru uh, rămân așa într-o, doar în faza de proiect. Deci am putea să grupăm rapoarte, nu doar uh, în cursul unui an de zile. De, de exemplu, acum vine un subiect foarte interesant cu imigrația. Deci să grupăm aceste rapoarte. Acum, de exemplu, sunt puțin frustrată pentru că dumneavoastră lucrați mult. Noi avem și noi un mare volum de muncă pe... Uh, analizăm rapoartele noastre, dar până la urmă, la ora adevărului, este plenul momentul adoptării opiniei Parlamentului în legătură cu munca noastră. Și în loc să ne plângem sau să facem pe victimele, că nu ne stă bine, cred că ar trebui, la fel ca domnul Stas, să avem o reacție pozitivă, să ajutăm, ca și celelalte comisii care acum, conform noului regulament, pot să ne mandateze și probabil ar fi și ele interesate atunci când uh, avem uh, multe pe masă de lucru. Deci, de exemplu, în 2015, dezvoltare rurală și guvernanță sunt două teme care ar putea interesa pe multe comisii. Deci să încercăm eventual o procedură comună, să ne ajutăm pe toți să îmbunătățim activitatea parlamentară. Da, doar să vă spun că n-am încercat să vă spun ce e relevant din punct de vedere politic. A fost interpretat greșit, poate. Uh, Obiectivul nostru este acela de a ajuta Parlamentul și această comisie ca să fim cu toții mai eficienți. Toate comisiile trebuie să fie în măsură să-și dea seama de ce producem noi în acest an. Și nu pot decât să vă spun dumneavoastră acum că Iată, asta prevedem noi pentru uh, acest an. Vrem ca în raportul anual din decembrie al lui 2015 să avem următoarele lucruri. Cu tare, cu tare, cu tare. Dacă venim cu 8 rapoarte speciale în noiembrie, atunci uh, putem să vă spunem că n-ar fi o idee foarte bună pe lângă raportul anual să avem și asta. Deci vrem să aliniem mult mai bine publicarea și prezentarea rapoartelor cu abilitatea și capacitatea dumneavoastră de a le încadra în ordinea de zi. Pentru că e cel mai bine să utilizăm pe deplin ceea ce ne oferă Parlamentul în așa fel încât să fie informate toate comisiile avizate ca să se știe ce facem noi. Asta ne-ar plăcea foarte tare să vedem drept rezultat. Vă mulțumesc. Domnule președinte, spune doamna președintă, Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Mai am de spus câteva propoziții cu privire la ultima uh, dezbatere. Pentru că, iată, e relevant. La coordonatori am decis că, în ceea ce privește prezentarea rapoartelor speciale, să invităm comisiile specializate. E prevăzut în regulamentul de procedură și e și rugămintea noastră. Se întâmplă sistematic și de fiecare dată. Dacă nu vine nimeni de la Comisia de Specialitate, atunci asta e. Deci ă, să nu ne prefacem ca și când n-am fi făcut nimic în acest sens, ba facem ă, constant asta, invităm ă, celelalte comisii de specialitate pentru a conlucra cu ele. N-aș vrea însă ca ceilalți să ne spună nouă cum ar trebui să ne facem treaba cu curtea de conturi. Sunt unii care chiar vor să ne dicteze asta și există așa o mică luptă pe două fronturi chiar, nu doar pe unul singur. Interesul nostru este, în mod evident, acela de a lucra cu celelalte comisii de specialitate. Le invităm constant, coordonatorii au posibilitatea de a oferi impulsuri pentru rapoarte INI în ceea ce privește temele din rapoartele de specialitate și iată că până acum nu s-a concretizat nimic în acest sens. Fac doar o constatare. Deci am putea și noi să facem mai multe dacă ne încumetăm. Domnule președinte, nu vreau să vă frustrez, dar anul trecut au fost 28 de rapoarte de specialitate. În anul precedent, 20. Anul acesta sunt 35. Mă uit așa de aici de sus, de la prezidiu, în ochii voștri, dragi colegi. Nu știu, citesc bine privirea voastră, am citit, îmi dau eu seama de fiecare dată dacă ați citit un raport, dacă l-ați înțeles, dacă l-ați parcurs. Credibilitatea pornește de la faptul că ne asumăm anumite lucruri și le înțelegem. N-are rost să facem niște lucruri doar pentru raportor și încă o persoană. E insuficient. Deci ce ne încumetăm noi înșine să facem pe viitor pentru a recunoaște mult mai bine și valorifica activitatea de la Curtea de Conturi, pentru că, în rest, da, avem foarte multe de făcut. Vă rog pe toți să luăm activitatea aceasta foarte în serios, pentru că rapoartele speciale sunt un instrument important, precum și raportul anual, pentru ca Uniunea Europeană să fie să ne fie mai bine cunoscută, cu punctele ei slabe. Cunoaștem punctele forte, dar dacă nu reușim să lucrăm pe punctele slabe, atunci mereu și mereu vom avea probleme acasă. Nu ne ajută la nimic să mușamalizăm și să nu vorbim despre punctele slabe. Cam atât din partea mea, domnule președinte, ne bucur faptul că ne-ați uh, sugerat că vor exista atâtea rapoarte speciale. Deja mă bucur uh, să Uh, citesc uh, anumite rapoarte dintre cele anunțate. Există rapoarte speciale care sunt foarte, foarte importante, care conțin foarte multă informație, altele mm, despre care avem semne de întrebare. Știu că și dumneavoastră, pentru că și dumneavoastră sunteți un președinte atent. Vă mulțumesc foarte mult. Noi vom rămâne în contact unii cu alții mai ales pe acest ultim subiect care este foarte important pentru noi toți și vă asigur că noi vom face tot posibilul pentru ca celelalte comisii de specialitate să fie aici, să reușim să le atragem atenția pentru că e important. Mulțumim pentru această dezbatere, mulțumim pentru schimbul acesta animat de uh, idei și uh, pe măsură ce trece timpul și apar rapoartele speciale ne vom vedea. Vă mulțumesc și pe data viitoare! Noi, dragi colegi, continuăm cu punctul 6. E vorba de sectorul fructelor și al legumelor. Der Obst- und Gemüsesektor seit der Reform von 2000 după reforma din 2007. Avem un aviz și dau cuvântul raportoarei, doamna Pitera. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Pragnę w sposób... Vă mulțumesc. Voi fi foarte succintă. Și vă voi prezenta în câteva cuvinte avizul cont către Agri. Reforma din 2007 ar trebui să ducă la consolidarea rolului organizațiilor de producători de fructe și legume ar trebui să uh, ofere posibilitatea de a preveni și gestiona riscurile de piață. Au fost create anumite stimulente pentru a încuraja fuziunile între organizații de producători și între organizațiile de uh, uh, producători și ar trebui ca pe viitor să se bazeze pe aceste uh, cooperări toată lumea. Uh, întrucât organizațiile de producători din sectorul fructelor și legumelor pot crea un fond operațional pentru finanțarea programelor operaționale aprobate de statele membre. Acest fond este finanțat din contribuția financiară a membrilor organizațiilor de producători sau chiar organizații de producători și din asistența financiară a UE. În anumite regiuni este posibil să se acorde sprijin în perioada de tranziție, un sprijin temporar, pentru a încuraja producătorii uh, să uh, se organizeze mult mai bine. Această finanțare este rambursată de către Uniunea Europeană în condițiile în care asociația aceasta este recunoscută oficial. Comisia Cont este preocupată de faptul că datele obținute în urma consultării publice privind opțiunile uh, politice cu privire la ce se întâmplă și care este valoarea de impact referitoare la revizuirea regimului UE pentru sectorul fructelor și legumelor uh, pe perioada 4 iunie 2012-9 septembrie 2012 uh, și ne preocupă faptul că aceste lucruri nu par să fie utilizate și menționate în raportul de mai sus. În perioada 2003-2010 s-a înregistrat o ușoară scădere a suprafeței totale cultivate cu fructe și legume în uh, UE și a existat și o scădere mai dramatică a numărului exploatațiilor care cultivă fructe și legume. S-a înregistrat o creștere a suprafeței medii cultivate cu fructe și cu legume de exploatație. S-a registrat o mică reducere a volumului producției de fructe și legume în UE per total și în aceeași perioadă valoarea medie a producției de fructe și legume la prețurile actuale a crescut ușor. Comisia noastră salută următoarele. Creșterea nivelului de organizare a sectorului, ponderea ă, valorii totale a producției, creșterea activității organizațiilor de producători și creșterea activității asociațiilor de organizații de producători ă, însoțită de creșterea substanțială a numărului și ponderii organizațiilor producători care sunt membri al unor asociații de organizații de producători. Comisia noastră deplânge faptul că în unele state membre rata de organizare rămâne scăzută. Acolo organizații de producători uh, sunt mici, atât ca număr de producători care sunt membri, cât și din perspectiva valorii totale a producției de piață. Majoritatea producătorilor, mai ales în unele state din Sud, sau în unele state care au aderat în 2004 sau mai târziu, nu pot beneficia în mod direct de regimul UE pentru sectorul fructelor și legumelor. Ne temem de faptul că obiectivul reformei din 2007, acela de a avea o rată de organizare medie de 60% uh, până în 2013, nu este unul fezabil. Acest obiectiv, în anul 2007, a fost uh, obiectivul uh, predefinit ne preocupă faptul că cele mai mari organizații de producători cam uh, primesc 70% din asistența financiară a UE. Ne îngrijorează faptul că, potrivit rapoartelor de evaluare din 2012, transmise din 13 state membre, se pare că programele operaționale nu reușesc să contribuie sau contribuie foarte puțin la îndeplinirea unor obiective precum optimizarea costurilor de producție și stabilizarea prețurilor la producător. Și regretăm faptul că există puncte slabe identificate la implementarea strategiilor naționale. Uh, nu se ține cont de protecția mediului. Avem în continuare un număr prea mare de obiective dar nu avem uh, ținte precise prestabilite pentru atingerea acestora. Și nu există nici uh, o implementare corectă a instrumentelor de prevenire și preîntâmpinare a crizelor. În ceea ce privește recoltele și promovarea acestora, informația este una lacunară Considerăm că este regretabilă lista unor măsuri preventive care să ajute organizațiile de producători să înțeleagă, să calculeze și să utilizeze în mod corect anumiți indicatori performan de performanță predefiniți. Există controle lacunare întreprinse în acest uh, domeniu. Regretăm faptul că Comisia nu a transmis informații privind punctele slabe ale sistemelor de control referitoare la organizațiile de producători. Subliniem că directorul general al DG Agri, în raportul său anual pe 2013, a emis o rezervă în ceea ce privește recunoașterea grupurilor de producători din uh, anumite țări, precum uh, Austria, cele de jos, Polonia și așa mai departe, subliniem faptul că embargoul rusesc și programele de măsuri de urgență din uh, uh, august și septembrie 2014 confirmă necesitatea absolută a îmbunătățirii instrumentelor de prevenire și gestionare a crizelor. Noi dorim pe această cale să invităm Comisia să ofere informații privind modul în care a fost implementată norma ce impune ca un minim de 10% din sumele totale să fie alocat acțiunilor în domeniul mediului, în plus față de standardele obligatorii în cadrul fiecărui program operațional. Acestea fiind spuse, aștept uh, amendamente și vă mulțumesc pentru atenție. Uh, thank the rapporteur for uh, presenting. Mulțumesc, mulțumesc, uh, spune domnul Von, mulțumesc raportare și acum au cuvântul membrii comisiei. Până acum am un vorbitor pe listă. Doamna Ela Sender. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc doamnei Pistera pentru propunerea sa de aviz uh, a Comisiei de Control Bugetar și, uh, pentru că ne-a înșirat toate elementele care, pentru a elimina orice fel de incertitudine sau critică în legătură cu valoarea adăugată acestui sistem. Deja vă anunț că grupul socialist va depune eh, anumite amendamente. Aș dori acum să spun doar că în unele cazuri eh, avem de face cu un eh, regim care nu exclude pe nimeni, nu e ca plățile unice care încă de la început au venit cu limitări ex ante, ca să spunem așa. În acest caz, al organizațiilor de producători, nu există uh, o excludere încă de la început sau prealabilă. Totuși e adevărat că în unele țări, în unele cazuri, situația e foarte complexă și sistemul uh, comportă multe riscuri, ca să spun așa. Pentru uh, o singură plată avem cinci inspecții diferite cum spuneam adineauri. Și asta generează insecuritate juridică, astfel încât, în multe cazuri, lumea, în fine, agricultorii care ar putea avea beneficii, preferă să se mențină în afara acestor organizații. Pe de altă parte, e adevărat, și din punct de vedere istoric, noi suntem în favoarea principiului uh, acela small is beautiful, ce e mic e și uh, frumos sau bun, dar în ce privește eficiența uh, și eficienței anumitor ajutoare, ar trebui totuși să spunem că există anumite limite care fac ca aceste ajutoare să fie eficiente sau nu. Ce e prea mic, în unele cazuri concrete, și am văzut și în cazul vinului, pentru anumite propuneri, face ca ajutorul să fie ineficient. Pentru că e necesar un uh, minim de cooperare pentru a eficientiza aceste ajutoare. Deci exploatațiile cele mai mici ar trebui să beneficieze de alt tip de ajutoare. Pentru că dacă nu e dificil să obțină avantaje. Și apoi trebuie să ținem cont de faptul că uh, sistemul cu consultațiile publice anterioare, menționate de doamna Pitera, au dat rezultate foarte pozitive. De fapt, unele din propunerile alternative ale comisarului Cioloș au fost respinse definitiv pentru că organizațiile agricole din uh, statele membre au reacții pozitive față de, acest, față de această formulă. A fost doar o, formulă, o problemă gravă atunci când s-a uh, produs criza uh, rusă. Cu ajutarele rapide am avut uh, incidentul din, și problema Poloniei, care a făcut ca aceste ajutoare în, pentru gestionarea unei crize grave cum e cea rusă au trebuit să fie suspendate sau paralizate și au fost ineficiente. Dar asta a fost uh, din cauza unui element punctual, nu în general. Uh, nu vorbesc de sistemul în general. Deci poate cu anumite amendamente vom uh, putea aduce informații suplimentare și propuneri suplimentare față de cele ale doamnei Pitera ca să îmbunătățim și raportul. Mulțumesc! Any other comments? Bun, domnul Von, dacă mai are cineva uh, întrebări, comentarii? Nu. Dacă nu, poate comisia dorește să ia cuvântul. Mr. Shaps, and then, uh, then come back to the rapporteur. Domnule Shaps și apoi doamna raportor la sfârșitul discuției. Vă rog, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și doamnei raportor, doamna Pitera, pentru raportul domniei sale. Cred că a pus accentul pe unele dintre problematicile cheie când vine vorba de organizarea comună a pieței, și anume ce posibilități există pentru a îmbunătăți sistemul actual. Vreau să vă reamintesc că este probabil una dintre cele mai complicate organizări comune a pieței pe care noi o cunoaștem Doamna Ial a spus pe bună dreptate de ce stau lucrurile așa. Avem tradiții foarte diferite de la un stat la altul și dacă este să ne gândim la numărul de producători care participă, organizațiile producătorilor participanți, avem situații diferite. În unele state membre există o tradiție a cooperării între aceste organizații ale producătorilor. Mai mare în statele membre vechi, mai mare tradiție decât în uh, noile state membre. Probabil că e nevoie și de timp, astfel încât uh, organizațiile de producători să intre în cooperare. Există mai multe aspecte dar, într-adevăr, noi astfel și măsurăm modul în care acest sistem funcționează, adică cât de multe organizații de producători intră în această schemă. Apoi, mai există o complexitate mare a regulilor și un cadru juridic neclar. Acestea sunt uh, puncte slabe ale sistemului actual. Personal, cred că am putea, cel puțin parțial, să facem ceva în legătură cu aceste puncte slabe atunci când uh, Comisia redactează acte delegate sau acte de punere în aplicare în acest domeniu, așa cum s-a preconizat pentru anul 2015. De asemenea, cred că proiectul de aviz al Comisiei reliefează care este perimetrul răspunderilor care revin fiecărui stat membru în anumite domenii trebuie acționat mai rapid, iar noi, până acum, ce am făcut? Am cerut statelor membre să trimite rapoarte mai frecvent pe baza unor formate tip și să ne trimită acei uh, indicatori care se calculează automat ca să avem date mai proaspete. Dar așa, privind spre viitor, nu foarte îndepărtat, adică în această săptămână chiar, Comisia Europeană se pregătește să prezinte rezultatele raportului care a fost discutat, care va fi discutat miercurea viitoare la Comisia Agricultură. Va avea loc și un workshop cu diferitele părți interesate și în aceste condiții vom vedea în ce măsură vom putea emite anumite recomandări necesare când vine vorba de evaluarea performanței acestor politici. Cât privește anumite situații mai complicate din anumite state membre, noi am discutat asta în cadrul planurilor de acțiune pe fiecare stat membru. În anumite state membre există probleme mari, deficiențe, cât ce privește schema fructelor și legumelor și am cerut acestor state membre să dea dovadă de cooperare de plină și am primit deja informațiile pe care le-am solicitat, mai cu seamă când vine vorba de rata de eroare. Poate ceva la sfârșit în legătură cu criza rusească. Da, sunt de acord că sunt greu de prevăzut lucrurile în acest dosar și avem posibilități limitate de a face ceva, de a lua măsuri pentru a împiedica ca astfel de crize să se producă și în viitor, pentru că situația poate să se schimbe de la o zi la alta, însă ce e sigur este că avem nevoie de un mecanism intern de management care să ne permită să reacționăm așa cum am făcut și în trecut. Până la urmă am reușit să scoată de pe piață mai bine de 6.000 de tone și iată, aceasta a fost contribuția noastră, astfel am ajutat noi pe producători. Vă mulțumesc! Da, vreau să mulțumesc și eu Comisiei Europene pentru contribuția sa și pentru a încheia discuția, m-aș întoarce la doamna Pitera. So, panie przewodniczący, z dotychczasowych doświadczeń... Mulțumesc, domnule președinte. Am văzut uh, că aceste controle realizate până acum, încă de la începutul existenței acestui program, vedem așadar că um, acest sistem trebuie să fie mai precis, să aibă principii mai precise, mai precise să uh, răspundă sensibilităților nu doar statelor membre, ci ale, și ale regiunilor din anumite state membre, pentru că există diferențe în ce privește utilizarea acestor programe. Următorul program uh, ține cont de diferențele economice adesea în cadrul acel, acelui stat membru și apoi sunt și diferențe de mentalitate. De aceea, principiile care sunt obligatorii trebuie să fie foarte clare însă să nu vină cu povara administrativă suplimentară. Știu că e dificil, dar eu sper să putem realiza asta și cu asta vă mulțumesc. Okay, thanks, Mrs. Uh, Patel. Mulțumesc, uh, doamna Pitera. Care este calendarul? Data de depunere limită este, uh, amendamentul este 27 ianuarie, vot pe 24 februarie la Comisia Buget și sperăm adoptare pe 24 martie la Comisia Agri. Acum putem să trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi, raport special de adică demersurilor de combinare a finanțărilor acordate prin intermediul facilităților regionale de investiții cu creditele acordate de instituțiile financiare în scopul sprijinirii politicilor externe ale UE Carol Pixton se ocupă de acest subiect la Curtea de Conturi, dacă nu mă înșel. Da, vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, onorabil membrii Parlamentului European. Am ascultat cu multă atenție dezbaterea privitoare la programul de lucru al Curții de Conturi și permiteți-mi, așadar, ca și cuvânt introductiv, să fac câteva remarci cu caracter preliminar. Comisia Europeană are un nou plan de investiții strategice, iar el a fost menționat nu de puține ori, și pentru cei dintre dumneavoastră care sunteți curioși, dar nu vreau, bineînțeles, să fie un spoiler, dar că, dacă sunteți toți interesați să știți ce se mai întâmplă cu acest plan de investiții, investiții strategice, să știți că avem acest audit special în acest domeniu numit în engleză blending, combinarea finanțărilor. Este un domeniu nou, dar tehnicile de, financia, de finanțare nu s-au schimbat. Una, o sursă este Berdul, o alta este Bay, e vorba de bani de la buget, planul lui Juncker, deci apoi, cum am spus, BEI, aspectul de leverage, efect de pârghie, ne referim la un uh, coeficient de 9-10 la BI, pe când la Juncker uh, uh, pârghia se situează cam la 15 coeficient. Există uh, multe asemănări între planul lui Juncker și uh, diverte, diversele tehnici de finanțare care au fost uh, abordate de Uniunea Europeană sau adoptate de-a lungul anilor. Vreau să fac această pre pre precizare la început. Mă bucur, domnule președinte, că spuneți care este titlul Uh, că l-ați spus. Nu vreau să-l repet pentru că nu este ușor de spus, e cam greoi. Da, e vorba de o combinație a suselor de finanțare, bird bay, instituții financiare, o combinație așadar a finanțărilor și pentru a audita această situație noi ne-am referit la trei aspecte, dar ca să încep vreau să vă spun că nu aș vrea uh, să repet ceea ce a spus domnul raportor Soltes la început. A spus foarte bine ce a spus, nu vreau să repet. Citiți documentul raportorului, vă recomand. Deci nu mai repet. Acum vă voi spune câte ceva despre auditul propriu-zis, auditare și apoi concluzii. Dar despre ce subiect vorbim? Vreau să vă reamintesc că atunci când uh, curtea alege un subiect pentru auditare, folosește în principal patru criterii. Criteriul materialității. Veți vedea în document că în perioada 2007-2013 mai bine de 2,1 miliarde de euro au fost alocați, deci vorba de sumele despre care discutăm. Nu numai discutăm despre aspectul material, ne uităm și la risc, la nivelul de risc ridicat sau nu, legat și de natura proiectului, dar și de locul unde banii sunt cheltuiți și de alți factori care modulează acest risc și interesul pe care îl poartă părțile interesate Asta este un alt aspect și mai avem un criteriu dacă s-a mai făcut auditare pe acest subiect, da sau nu. Și aplicând cele patru criterii am avut uh, tot, tot interesul să facem un audit pe uh, acest subiect al uh, combinării finanțărilor. Știu bine că e vorba de un subiect abordat recent și pozitiv uh, de multe instituții uh, prestigioase din Franța, din Germania, din Luxemburg, naționale sau internaționale sau europene, BEI, BER și așa mai departe. Deci despre asta vorbim. Vă spuneam, e vorba de facilitarea efectului de pârghie și prin acesta posibilitatea ca proiectele mari să poată să fie finanțate. Bineînțeles, obiectivul este ca investițiile suboptimale pe care piața nu le-ar fi acceptat și nu le-ar fi, invest, uh, le fi finanțat să fie totuși uh, investi, uh, finanțate, să poată să fie făcute aceste proiecte. Și bineînțeles asta în condițiile în care statele membre și donatorii își aduc și ei contribuția lor este foarte clar că procesul de luare a deciziilor în aceste cazuri nu este unul ușor. Din, po- din potrivă, este foarte complicat. În primul rând, trebuie să se ia o hotărâre dacă da sau nu trebuie să vină uh, o contribuție de la bugetul UE sau de la alt fond. Sau dacă, din potrivă, proiectul poate să fie finanțat fără bani UE, ceea ce ar fi foarte bine, pentru că nu s-ar mai cheltui banii contribuabilor europeni. Nu e ușor de luat această hotărâre. Și apoi Comisia trebuie să vadă ce fel de formă de asistentă va fi uh, aleasă. Voi menționa mai târziu uh, diverse ajutoare de stat, uh, capital direct, asistență tehnică, grant, în fine, în anexa documentului veți vedea toate aceste posibilități de asistență sau ce asistență se va acorda. Apoi, comisia trebuie să mai hotărască un lucru, și anume pragurile care sunt fixate cât privește participarea la această finanțare. Așadar, contribuția UE de care vorbim de obicei este un fel de poate să fie vorba de o, o, un subsid pentru rată dobânzii sau uh, un grant uh, și sunt lucruri despre care am discutat și la început. Proiectele parțial finanțate de UE sunt în general proiecte mari și publice. Așa cum vedeți în document, vorbim despre proiecte de transport uh, public sau de proiecte în domeniul energiei. De obicei e vorba de investiții necesare de peste 100 de milioane de euro total, iar contribuția comisiei variază destul de mult de la 1 până la chiar 40 de milioane de euro per proiect. Acum, cum se petrece auditarea? Totdeauna ne punem niște întrebări la începutul acestui proces și pentru entitatea auditată, am aici și un coleg lângă mine, e bine, este foarte clar că persoana sau entitatea auditată trebuie să își aducă concursul și să răspundă la întrebările spuse de Curtea de Conturi. În primul rând, managementul și structura proiectului, la asta ne referim în primul rând, și apoi care sunt rezultatele scontate, cât de eficiente vor fi aceste măsuri. Atunci, voi începe cu structura și managementul proiectului. Ce concluzie se poate trage se poate trage concluzia că structura este bună și că procedurile s-au îmbunătățit de-a lungul timpului. Asta este o concluzie tipică pozitivă. Însă, curtea, așa cum se întâmplă în cazul multor rapoarte speciale, curtea totuși mai pune și un fel de bemol, în sensul că noi aducem uh, frecvent critici la adresa comisiei, când vine vorba de proceduri. Despre ce este vorba? În general, proiectele care sunt selecționate sunt bune, însă evaluările comisiei, zicem noi, nu se concentrează suficient pe plus valoare și pe sumele de granturi UE acordate. Și asta este important, deoarece se pune întrebarea dacă trebuie să cheltuim bani publici aici sau nu, banii contribuabililor pe acest proiect în speță. Și atunci, această evaluare făcută de comisie deseori nu ni se pare convingătoare, nici adecvată. Apoi, rambursările în avans sau plata în avans și voi fi uh, foarte drăguț aici. Vă spun că aceste plăți în avans sunt mult prea generoase Există niște aliniate, niște paragrafe în document care vorbesc de la sine, nu vreau să vă răpesc prea mult timpul, dar să știți că s-au cam cheltuit banii numai ca să se cheltuiască. Apoi, ceea ce privește acele subfacilități, avem mai multe capitole, sau mai bine zis, mai multe calificative pe care le dăm și pot să fie pozitive sau negative. Apoi, în vine vorba de implementarea granturilor. Comisia a avut o performanță variată, uneori bună, uneori e loc și de mai bine. Asta e prima întrebare de audit pe care noi o adresăm, de obicei. A doua întrebare sau chestiune care sunt consecințele scontate folosind această tehnică a combinării finanțărilor și de ce această combinare e mai bună decât ce s-a făcut în trecut. Pot să vă spun că dacă este să răspundem la această întrebare, noi, examinând 30 de proiecte, doar la jumătate dintre acestea răspunsul a fost uh, satisfăcător. Deci numai în jumătate dintre cazuri comisia a, a spus uh, și ne-a demonstrat cu claritate că a, și-a făcut temele. Apoi, potențialul implicării comisiei în formularea politicilor respective și în ce măsură Comisia are impact, influență asupra modului în care uh, proiectul este conceput și ulterior uh, dezvoltat. Uh, răspunsurile nu au fost satisfăcătoare tota, în, în, în totalitate. Apoi, este clar că această combinare a finanțărilor a sporit și foarte bine a făcut coordonarea donatorilor, deci mi se pare un lucru pozitiv. Pe de altă parte, cât privește vizibilitatea finanțărilor UE, e loc și de mai bine. În concluzie, domnule președinte, care sunt principalele mesaje conținute în acest raport, care poate la prima vedere să pară unul pur tehnic? Vreau să spun aici un lucru Și bineînțeles că nu pot să nu uit nici de Fondul European de Investiții Strategice. Deci, vă rog să fiți atenți. Care este concluzia noastră? Comisia Europeană, atunci când folosește combinarea finanțărilor ca și instrument și când încearcă să potente, potențeze finanțările UE, ea trebuie să fie foarte atent la modul în care ia deciziile astfel încât plus valoarea contribuțiilor financiare UE să fie evidențiată, să fie clară în orice circumstanță. Pentru mine asta este absolut esențial și e un lucru care se desprinde din auditarea aceasta atunci când vrei să combini uh, banii în granturi, loan, uh, împrumuturi și așa mai departe, foarte bine să se folosească acest instrument, însă să fie un instrument folosit în mod chipzuit în caz contrar, există niște riscuri. Apoi trebuie să fie foarte clar de asemenea un alt aspect, și anume cum se determină uh, participarea financiară a comisiei, care sunt pragurile. Nu există suficiente informații în toate cazurile, în toate proiectele care permit comisiei să ia o decizie în consecință de cauză. Deci, comisia nu poate să ia această decizie hmm. cu cunoștință de cauză și dacă nu poate să o facă, nici să nu participe la proiectul respectiv. Așa spunem noi. Și dacă vă uitați peste diferitele proiecte auditate, veți vedea că există o serie de situații sau de cazuri care în capul locului uh, s au dovedit că nu ofereau suficiente date, informații Comisiei. Și știm bine că pe piațele, pe piațele financiare ehm, informația este foarte importantă, este crucială. Pe de altă parte, deci e de înțeles cum, că instituțiile financiare sunt uh, reticente uh, în a da anumite informații Comisiei, pentru că poate să fie în joc și uh, altceva, și anume concurența cu celelalte entități M-aș opri aici deocamdată. Cred că a fost destul de succin și cred că am acoperit uh, subiectul. Vă mulțumesc foarte mult! Um, can I next ask the rapporteur, Mr. Soltes, to speak in his... Da, și acum îl rog pe domnul raportor Soltes să ne prezinte raportul. Mulțumesc, domnule președinte. Turei, eh, Coțiblo, Jericeni cu... Mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Așadar, dragi colegi, ați uh, auzit deja că e vorba de un mecanism pentru a combina uh, finanțarea cu creditele. de care mare parte e acordată și de Comisia Europeană, mai ales în cooperare cu țările în curs de dezvoltare, uh, sub forma unor investiții de natură tehnică. E vorba de o strategie care are un titlu într-adevăr lung și complicat, deși principiul ca atare nu este la fel de complicat. E adevărat că e vorba de o nouă formă de a combina elementele acestea finanțare și de cooperare care poate fi un model bun pentru cooperare inclusiv în interiorul Uniunii Europene. Pe de altă parte, în mod personal, nu sunt convins că programul de investiții uh, Juncker poate fi asimilat cu utilizarea acestor, uh, aceste metode combinate, pentru că dacă factorul programului de investiție e de 15, aici vorbim de un factor de un factor 5, 9, deci băncile participă, la fel ca alte instituții, avem și alți actori pe care încă nu-i cunoaștem aici, deci există, iată, un număr de diferențe în, ce țin, în ceea ce privește conținutul acestui raport, esențialul deja a fost spus. Obiectivul principal al acestui mecanism eh, își dorește mai ales să sporească resursele disponibile din eh, partea diferitelor instituții financiare și mai ales e vorba de un mecanism care uh, ar trebui să permită finanțarea construirii unor infrastructuri care să aducă beneficii economice și de mediu, însă care nu sunt atât de interesante uh, pentru piață, pentru ca să poată obține susținere financiară din partea băncilor comerciale. Poate că din cauza probabil riscurilor mai mari pe care și le-ar asuma acești actori. Și deci, din cauza dificultății de a uh, demonstra eficiența acestor beneficii. După cum s-a spus deja, e vorba de mai, puțin mai mult de 2 miliarde de euro care au fost deja alocate în cadrul acestui sistem apoi încă un miliard 205 milioane care vor fi alocate în uh, anul care vine, deci e vorba de instituții bancare importante care sunt implicate, în plus uh, s-au sprijinit mai ales proiectele referitoare la infrastructuri publice și mai ales în domeniul transporturilor și al energiei cu 55% din toate resursele disponibile care au fost deja alocate. E important să menționăm de asemenea eh, cele ce urmează. Vedem în ultima vreme că eh, crește cantitatea acestor instrumente, deoarece cresc și nevoile, necesitățile de dezvoltare, pe de-o parte, însă, eh, pe de altă parte, scade resursele publice puse la dispoziție. Deja s-a arătat aici care au fost criteriile adoptate de Curtea de Conturi la elaborarea evaluării, evaluării de risc. Și la răspunsul la întrebarea dacă au existat beneficiile scontate. Aici apare o întrebare sau o chestiune cheie Uh, în privința proiectelor selecționate, pe de o parte, și uh, care este rolul Uniunii Europene, pe de altă parte, mai ales rolul jucat în relația cu băncile, însă și în procedura de monitorizare și de evaluare a procedurii. Până la urmă e vorba și de evaluarea valorii adăugate. E o evaluare făcută de Curtea de Conturi în ce privește acest proiect? Asta e întrebarea uh, principală. Unde este valoarea adăugată și cine contribuie la ea? Comisia Europeană are un rol de jucat, uh, spunând înainte care e valoarea jucat, uh, adăugată scontată sau mai degrabă e vorba doar de o estimare ex ante ne trebuie evaluate resursele disponibile, riscurile uh, care trebuie asumate, uh, actorii implicați, precum și posibilele rezultate ale activității de audit. Deci, în acest proiect, dacă privim uh, care este întreaga procedură acestui proiect, putem vedea că resursele uh, au fost, uh, s-au îndreptat spre cele cinci continente și mai apoi rolul Comisiei Europene uh, nu este doar de a se limita a monitoriza aspectul economic, ci vorbind de valoare adăugată, trebuie să vorbim și despre impactul asupra mediului, adică al dreptului, mediului, dreptul social și nu numai. Așadar, când vorbim de evaluarea acestui proiect, trebuie să ținem cont de toți acești factori. Trebuie să ținem cont și de toate efectele posibile, nu doar cele economice, ci, ci, ci și de celelalte efecte care poate nu pot fi măsurate de la început, dar pe termen lung se va putea face asta. Și ca să nu mă lungesc prea mult, aș mai spune că uh, atunci când se vor face vitale investiții cu combinarea acestor posibilități diferite, se, vom, se, va putea, se vor putea atinge toate obiectivele prevăzute în documentul Comisiei Europene. În primul rând, trebuie să se facă un bun proces de selecție a proiectelor unde reprezentanții Comisiei Europene pot să-și aducă o contribuție esențială Asta, sigur, în conformitate cu normele, regulile și doctrina Uniunii Europene, mai ales în vederea rezultatelor care trebuie obținute. Și apoi, sigur că trebuie să garantăm că resursele europene sunt alocate mai ales acelor proiecte care pot avea un impact pozitiv în cât mai multe domenii. Poate că trebuie să ținem cont și de proiectele care probabil altfel nu ar putea fi uh, realizate, uh, pentru că nu au un efect economic imediat pe termen scurt, dar pot să-l aibă pe termen lung. Deci trebuie să ținem cont și de acest aspect. Și apoi, în ce privește evaluarea, trebuie să spunem că nu poate inventa Curtea de Conturi indicatorii de care ea însă își va ține cont la evaluarea acestor proiecte. Acești indicatori trebuie definiți uh, mult la monte. Și aici uh, Comisia Europeană și colaboratorii săi are un rol important de jucat. sigur Curtea de Conturi poate intra în colaborare cu Comisia Europeană și atunci uh, poate și ea să ajute la definirea acestor indicatori, ținând cont de impactul acestora pe termen lung și de valoarea adăugată pe care o pot aduce. Deci mai întâi trebuie garantată monitorizarea și activitatea de urmare pe termen scurt și mediu uh, al acestor proiecte în domeniul de mediu, domeniul social, uh, în ce privește drepturile omului, de asemenea, sunt uh, domeniile în care noi avem investiții prioritare domenii uh, pentru care alocăm aceste resurse și pe baza asta uh, se va putea face o evaluare a uh, obiectivelor, se vede dacă au fost sau nu atinse și mai apoi sigur asta va avea un impact și în ce privește selectarea proiectelor viitoare. Deci, Curtea de Conturi își poate aduce contribuția, poate formula recomandări, dar poate face și o revizuire a activității de monitorizare ulterioare pentru ca, până la urmă, să, o, să evalueze ca să vadă dacă aceste proiecte au avut uh, un impact pozitiv sau nu. Mulțumesc. Mulțumesc. Și acum uh, contribuții din sală. Prima care a trebuit să intervină, doamna Iara Sente. președinte, și Sí, quería agradecer al Tribunal de Cuentas el, Eh, digamos, la exposición. Mulțumesc, eh, mulțumesc pentru prezentare. Iată, din nou ne întâlnim cu politica externă și de cooperare a Uniunii Europene. Iată, o combinare a finanțării Și aici e vorba și de posibilitățile de a acorda împrumuturi în anumite proiecte și uh, iată, sunt dificultăți cu proiectele în interiorul Uniunii Europene, așa că uh, e clar că și Comisia a, uh, s-a confruntat cu aceste dificultăți și în ce privește recomandările, aș dori să știu sigur pentru că noi tot insistăm, mă rog, Comisia are tot felul de manuale, însă aș dori să știu la ce se referă concret Curtea de Conturi când vorbește de vizibilitate? Ce procentaj e cel optim pentru că într-un proiect de acest calibru uh, să se dedice uh, aceste vizibilități. Ce înțelege exact Curtea de Conturi de, uh, când vorbește despre această vizibilitate? Pentru că întotdeauna am întrebat asta și, pe la urmă, nu știm niciodată când va exista această vizibilitate. Apoi, în legătură cu uh, participarea Comisiei în formarea acestor proiecte, și cum se obține dubla finanțare a anumitor proiecte, aș dori să știu Trebuie să știu exact. Es, es más recomendable, es decir, hasta qué punto cum e mai recomandabil și până la ce punct participarea comisiei se poate face cu resursele necesare, sigur. Există, este sau nu o condiție sine qua non pentru a funcționa aceste, aceste programe? S-a stabilit un sistem la finalul 2014, dar vreau să știu exact, atunci când Curtea de Conturi spune că trebuie să existe mai multe inițiative, propuneri, o mai mare impulsionare din partea delegațiilor care, pe care eu le cunosc bine. Pentru că noi uh, tot uh, călătorim și vedem la fața locului aceste proiecte și programe în țările terțe. Deci, ce, care e valoarea adăugată? Da, concret, nu teoretic, ci concret. Se evaluează în exercițiul auditului această ameliorare uh, a implicării comisiei. La portul de Nouakchott în Mauritania s-a produs un dezastru concret cu comisia în pregătirea proiectului. Când a fost pus la punct, a avut loc lovitura de stat. Noi sigur că am uh, oprit totul imediat. Chinezii au făcut un adevărat dezastru acolo. Și uh, asta se recunoaște și de către parlamentarii mauritanieni care ne ne-au spus că a fost o catastrofă. Și Toate plajele din Nouakchott rămân fără nisip. Un poco entender bien de qué manera el Tribunal de Cuentas... Vreau să știu ce, când Curtea de Conturi spune că trebuie să se implice Comisia, în ce mod anume, concret? Colegii Paniu, Domnul Paniu. Parnio. Euh, excusez-moi, mais je pensais qu'il allait me... Îmi pare rău, credeam că o să mi se dea cuvântul pentru că sunt raportor din umbră pentru socialiști, uh, doamnă președinte. Da, uh, nu e grav, nu e nimic, nu e nimic. Credeam că e ceva automat așa. Pentru că atunci când avem raportori din umbră, din start ei sunt primii solicitați. Nicio problemă. Bun, în primul rând vreau să îl salut pe domnul raportor special din partea Curții de Conturi pe care l-am auzit numai ce și salut și raportul din partea domnului raportor. Pentru prima dată avem un astfel de document care poate să ne arate care este eficacitatea acestei combinări a finanțărilor. Și în aceste condiții trebuie spus că în 2013 vorbim despre 2 milioane de euro care au fost alocate celor 8 facilități regionale existente. Așadar, e interesant de văzut că am finanțat 387 de proiecte în domeniul ajutorului pentru dezvoltare, mai cu seamă pe energie și pe transport, mulțumită acestor finanțări mixte, combinate, care combină împrumuturile cu alte surse. Aceste 387 de proiecte au avut la urmă la dispoziție 22 de milioane de euro ca împrumuturi totale. Iată efectul de pârghie și este important, așadar, de subliniat că aceste finanțări mixte permit să se înzecească sumele puse la dispoziție. Și așa cum a spus și Curtea de Conturi, sunt finanțări utile, sunt finanțări eficace însă recursul frecvent la aceste finanțări combinate trebuie să încurajeze Comisia să îmbunătățească modul de atribuire a proiectelor, a gestionării acestuia. Pentru că am văzut că împrumuturile uh, care sunt uh, acordate pe baza unor dosare incomplete sau prost uh, făcute, de pildă calea ferată din Tunis, acolo o mare parte din banii n-au fost cheltuiți timp de trei ani, în condițiile care era nevoie de subvenție. Deci, și în general, pentru jumătate din proiecte uh, s-a acuzat lipsa de vizibilitate a finanțării UE. Iată, în, în aceste condiții, Curtea de Conturi pe bună dreptate adresează critici Comisiei și să nu uităm aceste lucruri. Există riscuri ca aceste finanțări combinate să nu fie bine, bine folosite și n-ar fi bine ca fondurile UE pentru ajutor pentru dezvoltare să fie cheltuite pe niște proiecte care oricum ar fi fost finanțate fără ajutorul UE. E bine că avem efectul de pârghie, dar de ce să-l avem dacă ne dăm seama că până la urmă și fără bani europeni tot ar fi făcut proiectul respectiv? Și mai este un risc aici, și anume uh, creșterea datoriei anumitor state în curs de dezvoltare care apoi vor avea dificultăți în a rambursa această datorie. Să nu uităm, cred că e și de datoria noastră ca și europeni să nu uităm acest aspect. La șapte ani de la crearea primelor facilități pentru investiții regionale a venit așadar momentul să se remedieze problemele identificate de către Comisie în ce privește folosirea acestor surse mixte, există avantaje, există și dezavantaje. Avantajele care ar fi uh, Uniunea Europeană participă la elaborarea politicilor, participă la căutarea de finanțări, Comisia Europeană poate să vadă ce măsură și cum sunt puse pe picioare proiectele, cum sunt gestionate și se îmbunătățește coordonarea între donatori și se face sau devine mai vizibilă participarea UE la ajutorul pentru dezvoltare. Aceste obiective, când ele într-adevăr vor fi atinse, atunci vom putea spune că aceste finanțări mixte sunt într-adevăr eficiente. Äh, Și eu m-am pus pe lista vorbitorilor, domnule Pinkston, îmi pare rău că n-am putut fi aici. Am avut o discuție cu domnul Caldeira dar uh, m-am bucurat să-mi puteți explica de ce nu apare un timeline înăuntru și cum ar arăta acesta. Acum dau cuvântul domnului director general Desco. Äh, Mulțumesc. Mulțumesc tuturor. Bună ziua, doamnă președinte. Am uh, fost de față în momentul în care instrumentul DEFCO a fost uh, creat și mă bucură faptul că sunt astăzi aici pentru a sublinia importanța acestuia și ceea ce s-a realizat pe parcurs. Permiteți-mi ca la început să fac câteva observații preliminare. Încă o dată vă mulțumesc pentru o dezbatere interesantă, în așa fel încât să reușim să creăm un efect de pârghe cu creditele. Mulțumesc raportorului, domnul Soltes, pentru că în documentul acestuia îi reușește să surprindă exact uh, esența Mulțumesc, domnule Pinkston, pentru prezentare, pentru implicare și pentru faptul că ne sprijiniți politicile. Confirm cu satisfacție faptul că noi, cei de la Comisie, suntem foarte bucuroși de recomandările exprimate. E vorba de faptul că ne axăm pe uh, selecția pro Uh, proiectelor, pe documentare, pe um, eliberarea de fonduri, <clears throat> așa cum ați subliniat și dumneavoastră, pe o mai bună monita, monitorizare și pe uh, sporirea vizibilității UE, așa cum s-a sugerat. Confirm că <clears throat> este cea mai bună cale de urmat care sur și surprinde esența a ceea ce s-a încercat la comisie, unde am încercat să creăm o platformă pentru contopirea co tipurilor diferite de cooperare, astfel încât, încât să reușim să continuăm uh, pe această cale. Confirm că intenția noastră este de a duce mai departe aceste recomandări. Comisia în 2015 ar trebui să fie în măsură să includă toate aceste recomandări, să le evalueze cel puțin pentru ca acestea să fie mai târziu implementate. Sper că nu sunt supra-optimist, dar mă bazez pe evaluarea status quo-ului și uh, pe ceea ce, par vine, pe ceea ce ne vine dinspre comisie. Sper în continuare ca între noi să existe o cooperare fructoasă, mai ales cu această comisie, în această legislatură, și ținând cont de cadrul financiar multianual. Vom continua implementarea CFM pentru a maximiza în continuare utilizarea fondurilor structurale cu fondurile de investiție regionale. Sperăm să ne ajutați uh, să atingem acest obiectiv, pentru ca împreună să reușim. Mulțumesc! Domnul Pinkston. Mulțumesc, domnul președinte. Permiteți-mi să mulțumesc în primul rând raportorului și doamnei Ayala Sender și domnului Parnio pentru comentarii, comentarii utile. So let me... Permiteți-mi să adaug. <clears throat> În ceea ce privește vizibilitatea, veți găsi în document două aliniate despre vizibilitate am uh, preluat acest element într-una dintre recomandări acceptate de comisie. Dovedim astfel că și la curte și la comisie se ține cont de acest aspect. L-am privit ca și când ar putea fi îmbunătățit. Vizibilitatea este un lucru specificat în acordurile semnate. Dacă lucrăm împreună ca Uniunea Europeană cu donatori diferiți, așa cum se întâmplă acum, este foarte important ca, până la urmă, contribuabilul european să știe că uh, banii aceștia sunt utilizați corect și oamenii unde sunt cheltuiți acești bani să știe, să fie conștienți de faptul că e vorba de bani europeni. Deci de fiecare dată când avem pooling and sharing și sunt bani la mijloc, să fie foarte clar care este situația. Procedura de follow-up la comisie, la diferite niveluri. Blending, această contopire, este uh, un, un instrument interesant și util cât timp e folosit în mod corespunzător, mai ales dacă valoarea adăugată este dovedită clar. Acesta este un element cheie pe care îl uh, prezentăm ca atare în document și Comisia e de acord. Deci este un punct cheie. Dacă adunăm bani din diferite surse, inclusiv surse europeană, și dacă uh, facem un blending, o contopire, în condițiile de pe piață, așa cum a spus raportorul, apar, bineînțeles, imediat efecte și pot să fie diferite motive pentru care să recurgem la asta, sociale, de mediu. Important este ca elementul în plus, financiar sau de altă natură, să fie demonstrat clar de fiecare dată. Valoarea adăugată să fie întrezărită pentru ca contribuabilul european să aibă o vedere de ansamblu asupra fluxului financiar. Monitorizarea e importantă, cum spunea doamna Era Center, mai ales dacă sunt adunați bani. Fără monitorizare, nu avem de unde să uh, nu aveți de unde să obțineți informațiile relevante pentru dumneavoastră ca eurodeputați. Unde s-au dus banii? Cu ce rezultat? Uh, ce se întâmplă la fața locului? De aceea aveți nevoie de monitorizare și de aceea noi tot subliniem și repetăm acest uh, lucru în documentele noastre, în recomandări. Cât timp monitorizezi acești bani Eh, da, e adevărat, te lansezi într-o procedură complicată, dar extrem de importantă. Delegațiile să fie mai implicate? Da, noi credem că ar trebui, da. Am eh, făcut o eh, evaluare cu privire la vizibilitate și cam una din două delegații a reacționat la această revizuire. Nu prea bine. Nu este o rată satisfăcătoare în opinia mea și nici în opinia noii comisii. Și un ultim aspect, doamnă președintă, ce mă surprinde întrebarea noastră despre timeline. Am discutat cu cabinetul Euromed și cu team liderilor și ei sunt consternați. Am verificat Uh, situația. Ca să redactăm acest raport uh, ne-a trebuit 14 luni. În general durează 20-22 de luni. Mi-ar fi plăcut să am raportul în 6-7 luni? Bineînțeles, aș fi aplaudat acest rezultat împreună cu dumneavoastră, dar auditul făcut a durat 14 luni. Noi uh, credem că e un timp uh, sub medie. N-am greșit cu nimic, uh, lucrurile n-au mers prost, mi aș fi plăcut să ne mișcăm mai repede. Da, ca și dumneavoastră, de altfel. Vă mulțumesc. Ja, vielen Dank. Mulțumesc. Ce frumos ar fi fost dacă ați fi scris asta uh, și în text v-am fi lăudat. Data viitoare, cu siguranță. Mulțumesc. Mulțumesc din suflet. Nu mai sunt alte intervenții, doar uh, raportorul Șolteș încă o dată. Mulțumesc, uh, doamna președintă. Așadar, am uh, ascultat pe toți actorii acestui raport, am văzut ce au de spus Acum, în ce privește acest nou mecanism de finanțare combinată, eu cred că acesta va reprezenta o formă de finanțare din partea Uniunii Europene care va fi folosită din ce în ce mai mult, mai ales uh, în, uh, în exteriorul Uniunii Europene. După cum am spus, e necesar, deci, ca dincolo de valoarea adăugată economică, să includem și alte uh, tipuri de impact pe termen lung. Ales în ce privește mediul, domeniul social și așa mai departe. Cred că e important ca acest tip de finanțare să fie deschis Uh, și uh, în direcția unei monitorizări din partea Curții de Conturi și de către toți cei care se interesează de aceste probleme și participă la aceste activități, pentru că doar astfel vom uh, putea să dispunem de o imagine generală mai clară. Deci, iată aici și Curtea de Conturi are, jucat, are de jucat un rol și va permite o utilizare mai eficientă a resurselor europene. Mulțumesc! Vielen Dank! Mulțumim! Nu mai sunt alte intervenții? Nici la diverse nu sunt intervenții, așa că ne revedem uh, miercuri dimineața 21 ianuarie la ora 9 pentru a ne continua lucrările. Mulțumesc uh, tuturor! Uh, o seară frumoasă tuturor. Interpreților ne facem cadou, în mod absolut excepțional, 30 de minute.